Ok, so now we are ready to give the floor. Și acum suntem gata să dăm cuvântul doamnei Tom pentru a ne prezenta raportul său în legătură cu ocuparea și politicile sociale în zona euro. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Încă nu mi-am revenit complet și mă deplasez mai încet. Dragi colegi, aș dori să vă vorbesc despre acest raport. Am primit 160 de amendamente și am reușit să ajungem la amendamente de compromis pentru a acoperi mai mult de jumătate dintre acestea. Prima reuniune a raportorilor din umbră va avea loc mâine. Am avut deja o reuniune tehnică foarte bună. Multe amendamente se referă la același subiect și e normal să fie așa. Mulți colegi sunt îngrijorați de uh, Uh, șomajul tinerilor, dar și în legătură cu accesul la piața muncii pentru grupurile cele mai vulnerabile. Rata de punere în aplicare a recomandărilor specifice fiecarei țări este prea scăzută. Trebuie să se facă mai multe eforturi și majoritatea dintre dumneavoastră sunteți de acord cu acest lucru. În ceea ce privește uh, diferențele între bărbați și femei, s-au depus uh, amendamente legătură cu echilibru între viața privată și cea profesională, um, facilitățile pentru copii, sunt amendamente legătură cu persoanele cu distabilizări, distabil, uh, cu dizabilități sau persoane cu boli de durată, boli de, legate de sănătatea mentală și este important să menționăm și aceste grupuri vulnerabile. În ceea ce privește digitalizarea și transformarea economiei și a vieței muncii, s-a notat că noi forme de ocupare pot uh, să aducă cu ele probleme noi, cum ar fi locurile de muncă precare. Și aceste probleme trebuie abordate. În amendamente s-a menționat de asemenea că e nevoie de investiție în capitalul uman și de învățarea de-a lungul întregii vieți, precum și uh, calificarea în domeniul și uh, ca, sunt importante competențele digitale s-au depus multe amendamente în legătură cu lupta împotriva sărăciei și nevoia de a eradica, în primul rând, sărăcia în rândul copiilor. M-am bucurat că majoritatea grupurilor sunt de acord când vine vorba de politicile sociale și de ocupare și voi discuta cu plăcere compromisurile, amendamentele de compromis mâine cu raportorul din umbră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, și acum dau cuvântul raportorilor din umbră pentru discutarea amendamentelor. Mai întâi, uh, doamna Oș de la PPE. Mulțumesc uh, mult doamnei raportor Iana Tum pentru uh, tot ceea ce a făcut pentru acum și pentru propunerile de amendamente de compromis pe care le vom discuta mâine la reuniunea raportorilor din umbră. Avem o bază bună uh, pentru compromisuri și uh, sunt convinsă că vom găsi, vom cădea de acord la această ședință de mâine. Sau uh, depus multe amendamente interesante. M-am bucurat că multe amendamente subliniază faptul că trebuie să acționăm pentru a asigura incluziunea, egalitatea și accesul pe piața muncii pentru toate grupurile sociale, că trebuie să ne asigurăm că politicile economice și sociale merg în aceeași direcție și nu sunt forțe opuse și contrare pentru a consolida pilonul european al drepturilor sociale. De asemenea, m-am bucurat că sunt amendamente care cer să se acționeze mai mult pentru egalitatea uh, de gen gen, inclusiv când vine vorba de, de diferențele de, stala, de salarizare. Am depus amendamente care atrag atenția asupra poli- importanței politicilor legate de sănătatea mentală. Este important de, să avem uh, astfel de politici în toate sectoarele pentru uh, ca toți europenii să se simtă bine la locul de muncă. Uh, Um, în ciuda costurilor individuale și economice, bolile mentale au uh, câștigat teren în ultima vreme. Subliniez uh, faptul că Parlamentul, Consiliul și statele membre trebuie să ia măsuri uh, pentru politici mai eficace pentru a lupta împotriva bolilor mentale în Uniunea Europeană în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult și sper că ședința de mâine va fi una foarte constructivă. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Bischoff. Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața tuturor! Pot doar să mulțumesc și eu, doamnei raportoare, pentru propunerile sale bune și pentru amendamentele de compromis care merg în direcția cea bună. Așteptăm cu nerăbdare ședința raportorilor din umbră de mâine pentru a ajunge la compromisuri de calitate care ne vor permite să punem în aplicare bine pilonul social de aici încolo și sperăm că vom uh, cădea de acord. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Peter Hansen. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc doamnei raportoare și raportorilor din umbră. Mă bucur că um, suntem cu toții angajați pentru a introduce uh, dimensiunea socială în semestrul european. Mulțumesc! Doamna Zalesca, de la ECR. Mm, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, și eu aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut până acum pentru acest raport și uh, pentru toate eforturile de, la, de a crea o strategie. Este ultimul an din uh, cadrul uh, financiar uh, 2014-2020. Uh, este greu să, ame- să uh, analizăm rezultatele obținute în mod aprofundat. De ce am atins doar două obiective? a crescut cu 10% ocuparea în Uniunea Europeană și șomajul tinerilor a scăzut de asemenea cu 10%, ceea ce ne arată că avem intenții bune, dar trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a atinge obiectivele și mai eficient. Fiecare frază, fiecare amendament uh, din acest uh, raport sunt foarte importante. Este important să ajungem la compromisuri. Aș dori să atrag atenția asupra două aspecte care încă nu au fost abordate. Mai întâi, edu- formarea personalizată pentru persoanele mai în vârstă. Cercetarea arată că este foarte important să formăm întreaga populație Uh, inclusiv uh, cea mai în vârstă. Și uh, apoi aș dori să vorbesc despre um, competențele digitale dacă nu se fac suficiente eforturi pe această axă, um, nu vom putea digitaliza Europa. Din partea grupului GUE are cuvântul Sandra Pereira. inițiu Bună ziua! Încă de la început, cred că noi am fost foarte critici față de politicile sociale în domeniul ocupare, în domeniul zonei euro. Aceste politici au fost supuse unui tratat care doresc, de fapt, implementa, dorește de fapt implementarea politicii progresiste. Din păcate, distrugerea clasei lucrătoare a fost, a fost efectul secundar și nu suntem de aceea de acord cu ceea ce s-a propus în guvernanța economică și semestrul european. Noi am uh, înaintat amendamente și că acestea sunt diferite de celelalte grupuri, pentru că pentru noi nu e niciun dubiu, pentru ca să întărim puterea forțelor de muncă, pentru ca să sporim nivelul de viață, nu se poate de, de, să facem acest lucru decât dacă ieșim din constrângerile impuse de euro și din pactul de stabilitate și de creștere. Mulțumesc! Thank you, Nell. Vă mulțumesc! Acum uh, dau cuvântul uh, reprezentanților Direcției Generale pentru Ocupare de la Comisie și la avem de noi pe domnul Martel Ranucci. Sau altcineva de la Comisie? Da, bună dimineața! Eu îl înlocuiesc pe domnul Marcelo Ranucci. Nu avem noi observații. Data trecută uh, am spus deja că, după părerea noastră, raportul respectă prioritățile comisiei actuale și prioritățile președintei alese în noi comisii, doamna von der Leyen. Are cuvântul acum doamna Jeme. Da, doresc să spun câteva cuvinte despre acest raport despre, privind politicile sociale din zona euro, care este clar că suscită interesul tuturor uh, membrilor. S-au depus 213 amendamente în legătură cu subiecte importante pentru cetățenii noștri, care mm, ocuparea este o preocupare pentru toți, mai ales pentru tineri care se tem că nu vor găsi un loc de muncă, dar și pentru seniori care se confruntă din ce în ce mai mult cu riscul de a se retruva, de a, se, de a, de a ajunge șomeri uh, Um, la o vârstă în care nu vor mai găsi un loc de muncă. Este important să nu uh, cădem în capcana ideologiei uh, care se regăsește uneori în acest raport și în amendamente. Să am, am regăsit uh, um, amendamente legătură cu lucrătorii migranți sau reducerea inegalităților. Pentru a rămâne mai obiectivi Uh, și uh, pentru a ajunge la, poz- la poziții care să fie sprijinite de mai multe grupuri politici, ne-am concentrat, politice, ne-am concentrat pe dificultățile în accesul la piața muncii. Un amendament pe care l-am depus și care e foarte important pentru mine se referă la situația părinților care nu lucrează um, și viitoarea lor pensie. Nu e normal să nu se țină cont de această alegere de a, a îngriji familia, fie că e vorba de bărbați sau de femei. În familie se învață viața în comunitate, în societate. Nu, celula familială este modelul bazat pe solidaritate și uh, nu considerăm că trebuie să se impună în familie o abordare mercantilă din partea statelor. Cetățenii din statele membre, um, pentru care importantă este realitatea, uh, nu ideologia sau uh, politicile partizane, cu siguranță sunt de acord cu mine. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Franzen. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră pentru tot ceea ce au făcut. Doresc să subliniez două, două elemente. Mai întâi importanța de a avea o strategie eficientă pentru după 2020 pentru a eradica sărăcia și în al doilea rând nevoia de a avea inițiative europene coordonate pentru a îmbunătăți drepturile, la drept, eh, drepturile sociale și accesul la servicii eh, de sănătate pentru lucrătorii de pe platforme și să avem eh, informații mai detaliate în legătură cu aceștia. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul în cadrul acestei dezbateri? Dacă nu, dau cuvântul din nou doamnei raportoare. Mulțumesc. Sincer să spun, nu am nimic de adăugat. Așa cum am spus la început, cred că vom reuși să cădem de acord în legătură cu majoritatea amendamentelor de compromis. Uneori, uh, uh, aceste rapoarte au tendința să devină Uh, pom de Crăciun, dar cred că de data aceasta nu se va întâmpla acest lucru uh, și cred că mâine vom avea o reuniune foarte uh, utilă și de succes. acest raport va fi votat pe 2 octombrie, spune doamna președinte. Now, according to the... Și acum trebuie să facem o scurtă pauză până la 9 și jumătate pentru că voturile sunt uh, programate la această oră.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 Dear colleagues, it's 9:30. Dragi colegi, este 9 jumătate și trecem la vot. O să votăm acum bugetul Uniunii Europene pentru 2020. First we vote for compromise 1. Votăm compromisul 1 pentru împotriva tineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27. Pentru, Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Vot cu apel nominal. Așteptăm uh,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 49, prima parte. Pentru? Pentru încă o dată. Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Respins. Amendamentul 50 pentru 50 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum proiectul de aviz, precum a fost modificat. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc! Trecem acum la un schimb de opinii cu directorii agențiilor care intră în uh, sfera de competență a Comisiei EMPL. leave a short while for our guests to come here. Așteptăm puțin să sosească oaspeții noștri. just a few words. Permiteți-mi să spun pentru început câteva cuvinte în introducere. Știm cu toții că agențiile sunt foarte importante pentru activitatea Comisiei noastre pentru ocupare. De regulă, Comisia noastră trimite două delegații pe an la agenții, ultima vizită având loc în 2018 și anume la CDFOP și EU-OSHA și de asemenea și la agenția ETF. Permiteți-mi să-i prezint pe scurt pe oaspeții noștri, domnul Juan Menendez Valdes, directorul Fundației Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Bun venit! Doamna Crista Sedlacek, director al Agenției Europene pentru Siguranță și Sănătate în Muncă, OSHA. Bun venit! domnul Jürgen Siebel, director al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, pe scurt CDFOP, Cezare Onestini, director al Fundației Europene pentru Formare, ETF, și Jordi Curel, director intermar al Autorității Europene pentru Muncă. Dânsul n-a sosit încă. So, we will start with... Începem așadar cu Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este un privilegiu pentru noi să revenim în această comisie, în acest nou mandat. Înțelegem că majoritatea membrilor din această comisie sunt noi și de aceea n-am să insist asupra detaliilor activităților noastre, ci am să încerc să creonez o imagine de ansamblu. Eurofund este de fapt acronimul pentru Fundația Europeană pentru Mădățirea Condițiilor de Viață și de Muncă. Colaborăm cu toate agențiile din Uniunea Europeană. Noi am fost înființați în 1975. O scurtă explicație a ceea ce facem. Suntem acea agenție care oferă cunoștințe și informații pentru a ghida activitatea legislativă în domeniul muncii și al ocupării. Practic, uh, oferim uh, studii comparative care pot fi foarte utile atunci când se încearcă îmbunătățirea politicilor în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viața cetățenilor. Avem o guvernanță tripartită. Consiliul nostru de administrație este compus nu doar din statele membre, unde în mod normal figurează miniștrii pentru ocupare, dar și reprezentanței sindicatelor și a patronatelor. Și în viitor um, sper să avem și reprezentanți în acest parlament. Colaborăm foarte strâns cu această comisie, așa am procedat în mandate precedente și așa cum vă spuneam, nu vreau să intru în detaliile programului nostru de lucru, îl găsiți pe pagina noastră de internet, unde figurează și realizările noastre din anul precedent în raportul nostru consolidat, dar v-aș oferi doar câteva exemple a ceea ce am făcut și care se leagă de agenda dumneavoastră. Președintele ales al Comisiei, doamna von der Leyen, își propune economie care să funcționeze pentru oameni, deci dimensiunea socială a creșterii, aspect la care am lucrat și noi. Un exemplu bun este activitatea care s-a făcut în domeniul locurilor de muncă de înaltă calitate, pentru că nu doar crearea locurilor de muncă contează, acestea trebuie să aibă și un anumit standard. Este un concept multidimensional. Aici, sigur că intervin și salariile. Doamna von der Leyen a anunțat un instrument legal pentru asigurarea unui salariu minim care să asigure un trai decent oriunde ar lucra cetățenii și de aceea am realizat o serie de studii în ultimii ani și anual facem o actualizare a salariilor minime din Europa. De asemenea, studiem conceptul uh, unui salariu care să fie suficient pentru viață. Este un domeniu unde sperăm că putem contribui în continuare. Pe 3 septembrie, această comisie a votat pentru un proiect pilot cu privire la un salariu minim, unde ați menționat și rolul potențial al Eurofound, care uh, sigur este pregătită să susțină activitatea acestei comisii și dacă comisia decide să delege o parte din această activitate către noi. A doua dimensiune se referă la egalitatea de gen și aici președintele ales, doamna von der Leyen, a anunțat o strategie uh, care vizează și egalizarea salariilor și transparență. Am uh, lucrat și la analizarea implementării recomandărilor cu privire la transparența salariilor uh, și sperăm că noua inițiativă va, se va contura cât mai rapid, ceea ce ne va permite să dezbatem și această temă. De asemenea, avem o tradiție în studierea chestiunilor care țin de egalitatea de gen, dar și un studiu în ceea ce privește condițiile de muncă, calitatea muncii, care de asemenea sunt incluse în pilonul uh, social al Uniunii Europene. Am estimat că uh, costurile pentru o participare mai scăzută a femeilor pe piața muncii, care în ultimul nostru studiu se cifra la circa 35 de miliarde față de um, cifra parității, uh, dacă ar fi existat. Și aici um, s-a semnalat nevoia unei mai bune formări profesionale. Un alt treilea exemplu pe care vreau să-l menționez se referă la anunțul în ceea ce privește tranziția justă către o economie neutră față de climă. Și, evident, și condițiile de muncă vor fi afectate. Comisia Europeană ne-a încredințat un pilot proiect aprobat de acest Parlament cu privire la viitorul producției și aici am făcut o um, analiză, un modelaj cu privire la implicațiile implementării măsurilor definite în acordul de la Paris până în 2030. Rezultatul net este un plus de 1,3% din PIB-ul european și 0,3% creare netă de locuri de muncă dar în spatele acestor uh, cifre se ascund restructurări anumitor sectoare care unele vor dispărea, altele se vor reforma, altele vor apărea. Există diferite instrumente, probabil cel mai cunoscut este monitorizarea datelor de restructurare cu care am uh, lucrat, am lucrat și pe Fondul European de Ajustare la Globalizare și acest uh, monitor uh, care ne oferă date cu privire la adaptarea la restructurări este util pentru a analiza și factorii cheie care țin de globalizare. Aici trebuie spus că am examinat și forme noi de ocupare cu implicațiile pozitive și negative, printre care economia bazată pe platforme, unde viitoarea comisie a anunțat că va veni cu îmbunătățiri pentru persoanele care activează pentru astfel de platforme. Asta ca o scurtă sinteză, n-am să intru în toate detaliile. Cu... Am pregătit o broșură informativă a, în care arătăm cum am colaborat până acum cu acest Parlament, ce puteți uh, face dumneavoastră în această colaborare. Deseori am fost solicitați să venim cu studii pe anumite teme specializate care să vă ajute în dezbateri. Din când în când, colegii noștri de la biroul din uh, Bruxelles, uh, care se află și în sală, participă la lucrările acestei comisii. Așadar, dacă aveți uh, nevoie de informații, ne va face plăcere să vi le punem la dispoziție și, desigur, um, suntem responsabili în activitatea noastră odată față de Consiliul nostru de administrație, dar și față de acest Parlament. Și facem acest lucru prin prezentarea unor rapoarte unde prezentăm indicatorii um, pentru calificarea activității noastre. De pildă, de câte ori se folosesc studiile noastre în activitatea legislativă. Aici, pentru anul trecut, am ajuns la un număr de 82 um, și studiile noastre au fost uh, folosite, de pildă, în um, avize și uh, rezoluții care țin de domeniul de analiză. De asemenea, participat și la audieri uh, organizate de dumneavoastră. Am furnizat uh, experți care vă pot oferi cu informațiile necesare pentru dezbaterile noastre. Toate aceste uh, date sunt ușor accesibile și sperăm că vă vom putea susține și în continuare în activitatea noastră. Mulțumesc foarte mult! Nu v-am informat cu privire la procedură. Am să continuăm uh, cu ceilalți invitații ai noștri, fiecare director de agenție are 10 minute la dispoziție pentru prezentare, după care voi da mai întâi cuvântul coordonatorilor și apoi celorlalți membri ai comisiei. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum doamna Crista Sedlacek. Vă rog. Chair, I'm very pleased to be here and also... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să fiu aici și să văd noi colegi aici. Uh, Sper să avem o colaborare foarte bună și în următorii ani. Am um, lucrat cu această comisie tot timpul și probabil că mulți dintre dumneavoastră știți că avem și un birou la Bruxelles unde Bran O'Brien este prezent. Știți că întotdeauna veți putea intra în contact cu noi când doriți. Aș dori să încep cu o mică explicație despre ceea ce suntem, ce facem, suntem o mică agenție tripartită, așa cum um, ați văzut-o și de la colegii noștri de aici. În bordul de management avem reprezentanți ai partenerilor sociali, al guvernelor din toate statele membre. Avem și un comitet de administrație, Executive Board, unde luăm uh, deciziile pregătitoare. Pentru prima dată conform cu regula regulamentul nostru, vom avea un coleg expert din partea dumneavoastră care va face parte din aceste reuniuni ale Comitetului Executiv și mă bucur foarte mult că vom primi un input mai direct din partea dumneavoastră. Suntem o agenție foarte mică, suntem 76 de oameni care avem sediul la Bilbao, dar ne ocupăm de foarte multe sume de bani. Avem peste 50 de milioane de euro buget și dacă e să comparăm uh, cu alte um, organisme, e puțin, dar totuși cred că facem foarte multe. După cum veți în vedeți în acest slide, suntem o rețea, de fapt, o agenție care funcționează prin colaborare și prin coordonare într-o rețea de 28 de agenții naționale. Aceasta înseamnă că în fiecare stat membru vom avea un punct de contact care se ocupe de siguranță și sănătate și care coordonează ceea ce facem noi. Ei implementează practic activitatea noastră la nivel național. Aceasta este o chestiune unică, unică pentru că avem acces la nivelul național direct, primim un feedback de la nivelul național imediat, dar și lucrăm împreună pentru ca să putem să repartizăm și să distribuim toate informațiile despre siguranță și sănătate pe care le dorim. Suntem uh, și într-o rețea de companii. Aceasta are legătură cu campania noastră Locul de muncă sănătos. O să revin asupra acestei campanii. Dar în cadrul ei suntem în contact direct cu diferite companii pentru ca să aflăm și care este părerea lor. Ei sunt ambasadorii noștri în domeniul ocupării, siguranței și sănătății, dar suntem și în contact strâns cu partenerii sociali. Aceasta este rețeaua principală. Eu cred că e foarte important și pentru dumneavoastră și veți vedea pe site-ul nostru cine sunt persoanele de care, uh, cu care lucrăm. Sunt de obicei în inspectoratele muncii sau în Ministerul Muncii și Ocupării. Aș dori să menționez câteva din uh, provocările cu care ne confruntăm și dacă spun noi, nu înseamnă numai uh, oșa, ci înseamnă și tot ceea ce reprezintă consecințele acțiunilor noastre. Suntem 28 de sisteme OSH diferite, e normal pentru că avem uh, agenții la nivel național, dar foarte important este că avem nevoie de o strategie de siguranță și sănătate la nivelul european și încercăm să prioritizăm domeniul acesta chiar la nivelul Uniunii Europene. Aș dori să menționăm și schimbările demografice. Suntem în creștere demografică și suntem deci persoane mai în vârstă în ultima vreme și vreau să vă spun ce înseamnă acest lucru. Ne-am îmbunătățit condițiile de lucru pentru că altfel persoanele mai în vârstă nu vor putea să mai lucreze nicăieri până la 67 sau în țările nordice chiar 70 de ani. Ceea ce înseamnă că ocuparea și sănătatea și siguranța la locul de muncă este extrem de importantă, sunt extrem de importante în general. Avem și mai multe micro-întreprinderi și IMM-uri, de fapt întreprinderi mici și micro-întreprinderi, care sunt supuse mai multor presiuni și pe care trebuie să le ajutăm. Digitalizarea, o altă prioritate pentru următorii ani și o să revin asupra acestei priorități, dar și riscurile noi. Avem o metodologie specială pe uh, toate activitățile noastre legate de risc, în care încercăm să uh, vorbim și despre scenariile potențiale și uh, să discutăm și despre uh, bolile profesionale și riscurile care au apărut noi. Aș vrea să vă arăt acum de ce este atât de important să îmbunătățim ocuparea și siguranța și sănătatea în muncă. Vedeți că peste 150 de mii de decese pe an sunt legate de locul de muncă. 90% din aceste decese nu provin din accidente. Eu cred că aici am îmbunătățit situația foarte bine, ci provin din boli legate de uh, diferite profesii. Ceea ce înseamnă că costurile acestor uh, decese pentru accident, din motive de accidente sunt, costă um, 560 de miliarde în fiecare an, uh, deci 3% uh, din uh, PIB eu zic că acest lucru poate fi totuși uh, prevenit dacă avem o gestiune mai bună a siguranței și sănătății în muncă. Trebuie să mai menționăm un lucru. Dacă este ne uităm la decesele care au fost atribuite ocupării, peste 50% din ele uh, sunt legate de carcinogene, de cancer. E vorba aici de raze, X, de factori de risc fizici, dar aceasta este una din îngrijorările sănătății și siguranței la locul de muncă. Să vedem ce facem, cu ce ne ocupăm. Iată aici provocările pe care le avem în față. Împreună cu bordul de management, cu Parlamentul, cu Comisia, dar și cu alți parteneri și actori uh, în cadrul unui, unui program uh, strategic multianual, am uh, prelungit acest program până în 2023, planul uh, multianual strategic. Aș vrea să menționez însă câteva din aspectele pe care le vedeți aici. Noi susținem uh, politicile bazate pe fapte. Avem activități de monitorizare pe termen lung, pe termen mediu. Avem, de exemplu, un sondaj în întreprinderi despre noile riscuri, se cheamă Ezener, unde am uh, inclus 33 de țări, din, companii din diferite domenii și din, de diferite dimensiuni, pentru ca să putem să vedem care este situația sănătății și siguranței la locul de muncă chiar uh, în, uh, la fața locului. Avem și sistemul OȘ de informare, unde colectăm date de la nivel național și de la dumneavoastră și uh, Prezentăm uh, așadar stadiul și statutul uh, ocupării și sănătății la nivel uh, local. Avem și un instrument pentru ca să putem să vedem cât de mare este riscul expunerii la surse carcinogene. Este un proiect pilot și este prima dată în Europa în care dorim să obținem informații despre substanțe carcinogene și cancerigene dar și despre combinațiile de substanțe la nivelul uh, întreprinderilor. Lucrăm și la costul um, la costul bolilor și al uh, accidentelor de muncă. Mai facem cercetare și pe prioritățile de digitalizare, de, de, pe tulburările uh, corporale, îmbunătățirea OSH la nivelul companiilor este obiectivul nostru și la nivelul mai ales întreprinderilor micro și mici. Încercăm deci să avem măsuri care sunt țintite către cercetători, dar și către companii. Iar apoi mai vine și o altă parte, și anume susținerea companiilor într-o manieră practică, uh, pragmatică și a partenerilor sociali. Și aici avem două tipuri de activități. Cea mai mare campanie pentru siguranța și sănătatea la locul de muncă a durat 2-3 ani și a avut loc la nivelul uh, Europei. Mai ales ne-am focusat în ultimii 2 ani pe uh, substanțe periculoase. Acum ne vom uh, concentra pe uh, tulburări uh, musculoscheletice și vom încerca să analizăm toate datele pe care le-am colectat aici. E vorba de un instrument foarte important care poate apoi să ofere asistență întreprinderilor, la fel ca și OIRA, un instrument de um, evaluare a riscului care este foarte ușor de accesat, care nu implică prea multe costuri, e ca un checklist pentru IMM-uri, în care e foarte ușor să putem face o evaluare de bază a riscurilor și după aceea să vedem care sunt măsurile care pot fi luate. Avem aici o privire de ansamblu deci, a activităților noastre. Vă rog să verificați um, site-ul nostru, aveți foarte multe materiale în mai multe limbi și după cum ziceam și înainte, Brenda Bryan este la Bruxelles și poate să fie contactat oricând uh, din partea dumneavoastră că, dacă doriți să intrați în contact cu noi. Mulțumesc, domnul Jürgen Zibel are cuvântul acum, care este uh, șeful CDFOP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E prima dată că am ajuns în Parlamentul European, am ajuns la CDFOP uh, pe 1 septembrie, deci aceasta este prima mea prezentare, să știți și vă rog să aveți răbdare cu mine de ul după cum a zis și colegul meu înainte, este cea mai veche agenție. Am început în 1975 și promovăm dezvoltarea formării profesionale și a învățării. Încercăm să dăm uh, o substanță procesului de la Copenhaga, deja de mai mulți ani, uh, și ne ocupăm de educație și de formare în general. În uh, schema 2020 am avut o agendă de politici pentru educare, am susținut implementarea acestei agende și am monitorizat și progresul ei. Din 2007 ne-am uh, asumat și un rol uh, mai puternic de susținere a politicilor concrete, iar anul acesta, prin revizuirea regulamentului nostru cu privire la fonduri, care acum este în vigoare, am recunoscut formal uh, anumite activități și le-am inclus uh, chiar și dacă ele depășeau cumva educația profesională sau formarea profesională, e vorba mai degrabă de aici de piața muncii și calificări și de o analiză profundă a calificărilor necesare pe piața actuală. Așa, acum am reușit. Vedeți ce spuneam înainte în prezentare. În legătură cu regulamentul de finanțare, avem aici uh, articolul 1 cu declarația noastră de intenție. Am avut ca scop să devenim un centru recunoscut de dezvoltare și formare profesională, atât pentru tineri cât și pentru adulți, dar și pentru calificări și uh, pentru competențe. Analiza noastră uh, a relațiilor dintre locuri de muncă, competențe și abilități au permis tuturor celor care au participat să-și modernizeze sistemele de educație și formare. Iar cercetarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale s-a bazat pe o transparență comună, un instrument pe care l-am susținut pentru educația profesională, și formarea profesională în toată Europa și acest instrument a putut să contribuie la o percepere diferită a formării profesionale și a educației. Astfel, rolul nostru de interfață a fost întărit, deci o interfață între educație și formare pe de-o parte și piața muncii pe de alta. Este vorba de un domeniu care nu este acoperit de nicio altă organizație a Uniunii Europene. Iar acum aș dori să introduc prioritățile activității noastre CDFOP-ul are un program multianual care se definește prin viziunea pe care v-am transmis-o aici, pe care o vedeți și aici, valoarea, valorile și obiectivele multianuale. Am încercat să stabilim trei domenii strategice de operare și pe care le voi uh, explica acum. Întâi, formarea uh, sau conturarea uh, educației și formării profesionale. E vorba de o atingere a priorităților noastre în domeniul uh, formării profesionale, după concluziile de la Riga. Refernet este o înțelegere a ceea ce se întâmplă la nivel național, dar este și o rețea pentru a putea pune în comun experiențele în domeniul uh, formării profesionale. Încercăm să înțelegem și trecutul și ne bazăm pe el pentru a putea formula scenarii pe viitor. Încercăm să fim inovatori în felul în care formulăm obiectivele, avem din ce în ce mai multe instrumente online, încercăm să facem o cartografiere a ă, necesităților noastre, dar și a mobilității. În ceea ce privește competențele cheie, noi mergem dincolo de monitorizare prin workshop-uri cu ă, actori implicați, ă, de exemplu, competențe digitale, așa cum am uh, promis și la Tesalonic. Iar uh, în final, uh, CDFOP-ul permite și stabilirea unor instrumente, cum ar fi, de exemplu, sistemul de calități și competențe la nivel european și altele precum Europass și alte instrumente la nivel european. O, un alt domeniu, al doilea, este valorizarea uh, formării profesionale. Ce facem aici? În general, CDFOP-ul promovează accesul, atractivitatea și inclusiunea în domeniul formării și educării profesionale și formării pe tot parcursul vieții. Încercăm să creăm linii directoare și să validăm aceste linii, dar ne ocupăm și de stimulente financiare în domeniul formării profesionale. Ne concentrăm pe grupuri care au nevoie de o susținere țintită pentru ca ele să poată să se integreze sau reintegreze în piața muncii, mai ales persoane cu calificare mai joasă sau uh, persoane care au abandonat sistemul educațional de vreme. În ceea ce privește um, stagiile și uceniciile, facilităm uh, astfel de experiențe între țări și dorim să se partajeze aceste experiențe. Lucrăm la dezvoltarea profesională a profesorilor și trainerilor și poate cel mai important din tot ce face CDF-ul, încearcă să înțeleagă părerile cetățenilor în ceea ce privește educația pe tot parcursul uh, vieții, dar și formarea profesională, prin diferite sondaje de opinie, direct la cetățean, la sursă. Aceasta este una din cele mai importante date pe care le avem. Este uh, ideea pe care o avem ar fi să transmitem că educația și pe tot parcursul vieții este uh, un instrument esențial și părinții contează, și adulții contează, și ceilalți care au ceva de zis. Informarea în domeniul formării profesionale este al treilea pilon. Aici încercăm să oferim o inteligență pe piața muncii și să susținem tranziția către noua lume a muncii. Avem mai multe instrumente care să ne poată permite aplicarea metodologiei. Încercăm să vedem care sunt tendințe la nivelul Uniunii Europene și acoperim și nevoile statelor membre. Am analizat cererea și oferta și dezechilibrele în ceea ce privește acestea, de exemplu nepotrivirile de competențe la locul respectiv, analizăm și locurile vacante, avem tehnici de big data pentru a vedea care sunt competențele pe care le cer angajatorii și încercăm să accelerăm timpul de reacție mai degrabă decât să facem sondaje lungi care sunt foarte dificile și durează mult timp. Încercăm să folosim inteligența de care dispune deja sistemul pentru ca să putem să dăm un răspuns mai rapid. În ceea ce privește guvernanța competențelor, am făcut deja patru studii la nivelul statelor membre din 2017, care se află în stadiul final, iar uh, conferința despre învățare va urma ca o concluzie a acestor acțiuni în 2020. Și nu în ultimul rând, uh, studiul și sondajul cu privire la companiile europene, sunt foarte mândru de acesta pentru că a fost făcut în colaborare cu Eurofound. Este vorba de eforturi mari puse la, în comun Vom mai avea și un al doilea sondaj despre competențe și joburi la nivel european. Primul sondaj a fost în 2014 și în toate aceste activități de uh, sondaj uh, am folosit date pentru ca să putem analiza uh, competențele și joburile așa cum sunt ele pe piața muncii din perspectiva angajatorilor și angajaților. În final, bazându-ne pe aceste trei domenii de activități strategice, trebuie să mai și comunicăm despre ceea ce am făcut, comunicăm rezultatele și impactul acestor acțiuni uh, cât se poate de bine. Nu vreau să vă arunc practic toată această informație uh, în față, dar există multe broșuri pe toate acțiunile noastre și dacă sunteți interesați, am adus și acest cheie USB. Am mai multe chei USB cu diferite informații. Dacă vă interesează, puteți să vă luați acest uh, cheie după aceea. Am spus că în 2019 subiectul cel mai important este analiza locurilor vacante. În 2018 am făcut chiar o prognoză a ă, acestor ă, locuri vacante pe baza unor studii și sondaje și pentru anul acesta, la sfârșit și anul viitor, am planificat să ne Uh, mai uh, folosim inteligența de care dispunem uh, în sistemul nostru și pentru a analiza alte instrumente care se vor putea folosi și în nordul Europei. Un ultim slide, cred că nu mi-am depășit timpul, dacă nu mă cel, iată câteva cifre despre CDFOP, nu vreau să vă dau prea multe detalii pentru că le aveți aici pe slide. Vroiam doar să vă rog să vă uitați la câteva activități pe care le avem și aș reveni la ultimul slide pentru ca să vă spun despre ceea ce dorim să facem pe viitor. Se va schimba cu siguranță natura formării profesionale și educației pe tot parcursul vieții. Noi am vrea să facilităm uh, învățarea, să învățăm din bunele practice și, practici și să îmbunătățim uh, capacitatea de alegere și de a face alegeri. Nu vrem să prezicem viitorul, dar dorim să uh, dăm uh, actorilor politici capacitatea de a lua decizii informate. Ceea ce vedem aici uh, este o variantă pe trei scenarii, scenariul pluralist uh, pentru formare profesională și educație, în care aceasta este o cale standard de educație pentru toți. Deci, elemente de educație și formare profesională vor intra și în domeniul academic, noi numim acesta higher vet, al doilea scenariu este cel uh, de la mijloc, care este de asemenea standard, dar rămâne totuși o cale distinctă din punct de vedere educațional și avem și un al treilea scenariu, care este o educația și formarea cu țintă specifică, adică acesta este, are ca scop facilitarea incluziunii pe piața muncii pentru nevoi speciale. Acestea fiind zise, vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și vă aștept întrebările. Vă mulțumesc! Thank you! Vă mulțumim și noi. Și acum trecem la domnul Cezare Onestini, președintele Fundației Europene pentru Formare, ETF. Vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să vin din nou în fața acestei comisii și să am ocazia uh, să vă dau informații actualizate în legătură cu activitatea Fundației Europene pentru Formare. Pentru cei care nu cunoașteți mandatul nostru, îl voi prezenta pe scurt și apoi voi, vorbea, voi vorbi despre principalele noastre domenii de activitate. Fundația Europeană pentru Formare este o agenție a cărui mandat este să colaboreze cu țării din afara Uniunii Europene pentru a sprijini reformele uh, în învățământ și în domeniul formării și uh, să sprijine um, calificarea și competențele forței de muncă în țări din afara Uniunii Europene. Ne concentrăm pe vecinătate și pe țările care fac parte din procesul de extindere. Vedeți aici uh, principalele țări partenere modul în care colaborăm cu acestea depinde de relația lor cu Uniunea Europeană. Avem diferite tipuri de relații. Relația cu țările din procesul de extindere este diferită de cea cu alte țări. Dar, oricum, ne concentrăm pe reforme în sistemele de învățământ și de formare. Sunt țări uh, foarte diferite când vine vorba de nivelul lor de dezvoltare economică. Uh, sunt țări din Africa de Nord, din Orientul Mijlociu, din Parteneriatul Estic și din Asia Centrală. Și, bineînțeles, colaborăm în mod diferit cu acestea. Câteva cifre. Acum, Agenția noastră își are sediul la Torino, în Italia. Avem aproximativ 129 de angajați și în momentul de față avem 29 de țări partenere. V-am prezentat uh, câteva aspecte ale activității noastre din 2018. Doresc să mulțumesc membrilor acestor comisii, acestei comisii care au venit în vizită la noi în uh, anul trecut. A fost o plăcere să discut cu doamna Koslovska Radovici și Radovici și cu domnul Caza uh, și oricând vă vom primi cu plăcere în vizită, mai ales uh, dacă aveți uh, și responsabilități de relații cu delegațiile, cu țările cu care avem relații, vă va putea, bineînțeles, comunica informații în legătură cu activitățile noastre în aceste țări. În legătură cu activitățile noastre de anul trecut, mă voi concentra doar pe un domeniu și anume viitorul ocupării forței de muncă și modul în care autoritățile publice gestionează tranziția spre noile competențe. Care este rolul, rolul um, autorităților publice, care este relația cu sectorul privat, cum se fac reforme în domeniul um, învățământului, având în vedere noile nevoi de pe piața muncii, și, bineînțeles, ținând contul de diferitele nivele de maturitate ale pieței muncii din aceste țări. În 2019 avem 25 de ani, este o aniversare, într-adevăr, de sărbătorit, dar o sărbătorim privind spre viitor și nu spre trecut. Vom organiza un mic eveniment aici pe 21 noiembrie împreună cu Consiliul nostru director și aici în Parlamentul European pentru a sărbători această ocazie, dar și pentru a vă, a vă spune mai multe despre strategia de viitor a Fundației Europene pentru Formare. Această strategie este strategia ETF 2027. Încercăm să ne aliniem cu următoarea perspectivă financiară, cu următorul cadru uh, Um, financiar și o mare parte din anul trecut am uh, dezvoltat această strategie ținând cont de evaluarea evaluatorilor externi uh, și ținând cont uh, de nevoile țărilor partenere, dar și de modul în care evoluează programele europene în relație cu DG Amplă, care prezidează Consiliul nostru director. Trei experți independenți uh, numiți de Parlament fac parte din Consiliul Director, domnul Di Paul, domnul Alexandru Serhas și domnul Jean-François Mezier. Și doresc să le mulțumesc pentru participarea la crearea noii noastre strategii. În câteva minute vă voi prezenta această nouă strategie. Am început cu o analiză standard în legătură cu schimbările din domeniul uh, Uh, pieței muncii și a calificărilor. Uh, dezvoltarea capitalului uman, a competențelor, devine o prioritate pentru toate programele și acțiunile UE în aceste țări, în dialogul politic și în asistența financiară. Constatăm că sistemele de învățământ și de formare sunt în schimbare și există mai multă permeabilitate între educare și formare și există uh, mai multe modalități de formare care pot duce la învățământul superior și se deschid, apar noi modalități de învățare. Și există um, o importanță din ce în ce mai mare dată învățării de-a lungul întregii vieți. Am ținut cont de aceste aspecte și noua strategie adoptată de Consiliul nostru Director înainte de vacanța de vară, se referă la dezvoltarea capitalului uman, în primul rând, deci eh, la formarea personală și calificări, dar și include politici active pentru piața muncii, chestiuni legate de incluziune, diferențierea ofertei și o abordare a învățării de-a lungul întregii vieți din punctul de vedere al calificărilor, învățarea din experiența europeană și experiențele din anumite state membre și apoi posibilitatea de a transfera aceste experiențe în țările partenere și crearea unui hub de cunoștință care putea, poate fi în serviciul uh, uh instituțiilor europene. Și dorim să comunicăm uh, experiența noastră oricăruia, oricăruia dintre dumneavoastră dacă vă interesează această cooperare cu țările noastre partenere. Modul în care uh, vom pune în aplicare această strategie în viitor este prin uh, parteneriate strategice cu ONU, cu UNESCO, dar și cu organizațiile internaționale, sindicale internaționale, care sunt parteneri eh, ai noștri foarte importanți și încercăm să adaptăm oferta noastră la nivelurile țărilor și să adaptăm programele Uniunii Europene și ale statelor membre pentru a răspunde nevoilor eh, acestor țări. Am identificat trei domenii importante de activitate E vorba de relevanța um, calificărilor, competențelor și anticiparea și colaborăm bine cu colegii de la CDFOP din la Salonic. Așa cum ați auzit și din partea directorului CDFOP, multe metodologii uh, sunt în comun și deci uh, încercăm să maximizăm cooperarea cu colegii uh, de la CDFOP. Apoi ne ocupăm de dezvoltarea de calificări și validarea acestora Cadrele de calificare sunt o modalitate în care sprijinim dezvoltarea acestor țări și, în fine, avem uh, uh, politici de evaluare a impactului și de performanță. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru prezentare și ultimul, dar nu cel din urmă, este domnul Jordi Cor de la uh, ELA, Autoritatea Europeană pentru Piața Muncii, noua Uh, noul membru al familiei noastre. Mulțumesc foarte mult! Um, Autoritatea Europeană pentru Piața Muncii este o agenție foarte nouă, după cum știți mulți dintre dumneavoastră, pentru că ați participat la crearea acestei autorități. Uh, Consiliul este disponibil doar din iulie anul acesta și suntem eu nu sunt uh, directorul uh, acestei autorități, sunt doar director interimar. Ela nu există fizic încă, deci s-a cerut comisiei să ajute la uh, crearea și organizarea acestei noi autorități, de aceea una, unul dintre colegii mei se află aici alături de noi în această sală și încercăm să facem tocmai acest lucru. Ca și ceilalți directori ai agențiilor, vă voi exprima pe scurt logica creării acestei autorități, care cred că uh, uh, și cred că va fi, va fi util să vă explic această logică. Bineînțeles, am mai puțin de spus uh, în legătură cu activitatea noastră, pentru că ea a început doar pe 31 iulie în acest an. Președintele Juncker a anunțat această propunere în 2017. Propunerea a fost depusă în 2018 și Parlamentul și Consiliul s-au pus de acord în legătură cu regulamentul ELA uh, într-un timp record înainte de finalul uh, uh, mandatului precedent al Parlamentului. Acesta este un succes și domnul Lenars a fost atunci raportor pentru această propunere a avut o abordare foarte constructivă, proactivă, împreună cu președinția română și astfel această propunere a devenit uh, legislație. Această autoritate va fi în serviciul uh, celor 17 milioane de cetățeni europeni care trăiesc și lucrează în altă țară decât țara lor de origine. La aceștia se adaugă cei peste 3 milioane de lucrători detașați. Deci această autoritate va fi foarte utilă. De ce s-a propus crearea acestei autorități? Pentru că Comisia, împreună cu Parlamentul și Consiliul, au uh, identificat patru provocări cărora au dorit să le răspundă. Legislația Um, era deja actualizată. Uh, comisia împreună cu Parlamentul și uh, Consiliul au adaptat, adaptat deja legislația privind detașarea lucrătorilor și important este acum ca aceste reguli să fie bine puse în aplicare. Punerea în aplicare este complicată în situații transfrontaliere. Inspectoratele naturale, bineînțeles, au jurisdicție în propriile lor țări nu au nevoie de sprijin de la nivel european, dar trebuie să coopereze la nivel transfrontalier și un organism uh, transnațional poate ajuta în acest sens. Deci aceasta a fost provocarea identificată, nevoia de a uh, consolida aplicarea regulilor. Apoi, cooperarea între organele de, la nivel național, nu doar inspectoratele muncii, ci și administrația pentru securitatea socială și așa mai departe. Această cooperare există deja la nivel european, bineînțeles, uh, Există exemple bune în acest sens, dar nu este suficientă. Deci am considerat că trebuie să se stimuleze această cooperare și aceasta a fost a doua uh, provocare identificată. A treia se referă la informarea lucrătorilor care doresc să fie mobili și a firmelor care doresc să recrute, recruteze din altă țară. Bineînțeles, există foarte multe informații disponibile peste tot, dar uneori aceste informații sunt împrăștiate și nu sunt ușor de accesat. Deci, autoritatea uh, va avea un, o valoare adăugată importantă în acest sens. A patra provocare identificată a fost fragmentarea abordării în uh, acest uh, domeniu, aceste domenii complicate. Deci există experți în detașarea lucrătorilor, dar nu sunt experți în securitatea socială. Avem experți în securitatea socială, dar nu sunt experți în ceea ce privește libera circulație. Deci am considerat că un organ unic de la nivel european care să reunească experți din toate aceste domeniile, din toate aceste domenii care intră în uh, uh domeniul liberei circulații și a Uh, mobilității lucrătorilor. De aceea, autoritatea are patru obiective principale. Primul este facilitarea accesului la informații și servicii, al doilea este consolidarea consolid uh, cooperării între administrațiile naționale, al treilea, care e nou și destul de complicat, și discuțiile între legiuitori au arătat această dificultate. E vorba de medierea disputelor dintre administrațiile naționale și, așa cum am spus, este o adevărată provocare și apoi uh, cooperarea și sprijin în lupta împotriva muncii la negru. Acestea sunt principalele obiective care apoi se declinează, uh, se declină în uh, sarcini concrete. Prima sarcină a autorității este de informare. Autoritatea va sprijini administrațiile naționale în furnizarea de informații în toate domeniile legate de mobilitatea forței de muncă și va coopera în același timp cu un birou unic digital și va integra uh, gestionarea rețelei EUREST, care reunește serviciile publice și private din statele membre ale Uniunii Europene. A doua este cooperarea și schimbul de informații între administrații, deci nu informarea publicului, dar schimbul de date între administrațiile naționale și o noutate în comparație cu alte agenții, mai ales în comparație cu alte agenții din domeniul ocupării și al domeniului social, este crearea uh, funcției uh, ofițerilor naționali de legătură, funcționari detașați din statele membre, care vor avea în primul rând sarcina de a face legătura între state, între activitatea lor și organele de la nivel național. Cred că reunind aceste persoane, acești 27 sau 28 de ofițeri de legătură împreună pe același coridor, uh, care vor coopera în fiecare zi și vor păstra legătura cu administrațiile naționale, cooperarea între administrații va fi cu adevărat îmbunătățită. Deci considerăm că aceasta va fi un aspect important al noii autorități. A treia sarcină este de coordonare și sprijin al inspectoratelor muncii aceste inspecții nu pot fi făcute într-un singur stat uh, membru pentru că există un element transfrontalier și trebuie să facă ex, um, uh, inspecții în comun între țara care trimite lucrători și țara de destinație, țara de origine și țara de destinație și cele două um, administrații trebuie să facă inspecția în același timp, în același loc sau în două țări diferite. O altă sarcină mai tradițională este aceea de a face analize și evaluări de risc în domeniul eh, mobilității forței de muncă. O altă sarcină este aceea de a sprijini crearea de capacități în administrațiile naționale prin formarea personalului sau îmbunătățirea capacității de a coopera într-un mediu internațional. A șasea sarcină este incorporarea platformei europene pentru lupta împotriva muncii la negri. De, în ultimii 2-3 ani am lucrat mult uh, în cadrul acestei platforme. Ea nu va fi pierdută, va fi integrată în ELA și, în fine, o sarcină importantă și o noutate va fi aceea de a consolida mecanismele de mediere între administrații în caz de dispute între acestea. Iată care sunt sarcinile noastre. Domeniul de activitate este destul de clar, e vorba de mobilitate, deci vom acopera toate sectoarele din acest domeniu, libera circulație în sine, coordonarea sistemelor de securitate socială, Uh, sau uh, detașarea și vom acoperi toate sectoarele, cu importanță deosebită sectorului transportului rutier, din cauza naturii sale specifice și din cauza naturii foarte mobile a activității din acest sector. Deci, Vom acoperi toate sectoarele cu importanță deosebită acordată transportului internațional rutier. Autoritatea, bineînțeles, nu s-a născut într-un vid, va coopera foarte strâns cu platforma de luptă împotriva la, muncii la negru, care va fi integrată în autoritate, dar uh, și cu uh, rețelele europene și va integra și o serie de rețele de experți în domeniul detașării, în domeniul, în domeniul liberei circulații și așa mai departe și reunind toate aceste rețele și grupuri, cred că vom crea sinergii și vom îmbunătăți funcționarea tuturor instrumentele, instrumentelor pe care le vom avea la dispoziție. Vom coopera cu alte organe și inițiative europene, bineînțeles, în primul rând, cu agențiile uh, care există deja și vom uh, coopera și cu Europolul și Euro, uh, cu Europol și Eurojust, pentru că atunci când vorbim de inspecții în statele membre, probabil mă avea de-a face cu lucruri care vor fi de importanță și pentru Eurojust și Europol. În ceea ce privește structura de gestiune a autorității, vom avea un director executiv și procedura pentru recrutarea directorului va fi lansată imediat. Apoi va exista un Consiliu de Administrație, care va fi organul care va direcționa strategic activitățile agenției și în cadrul acestui uh, Consiliu vor fi reprezentate statele membre, dar și Comisia Europeană, un expert numit de Parlament și reprezentanți ai uh, sindicatelor și ai angajatorilor și, bineînțeles, um, acesta nu se va limita la țările europene, va fi se va aplica și în țările din afara Uniunii Europene, cum ar fi Islanda, Norvegia, Liechtensteinul și Elveția, care aplică regulile europene pentru piața muncii. Și apoi vom avea un grup al actorilor interesați care va reuni uh, reprezentanței partenerilor sociali uh, cu un rol consultativ uh, față de Consiliul de Administrație, care va transmite avize de fiecare dată când Consiliul de Administrație va avea luat o decizie importantă. Se va ține cont, deci, de opinia actorilor interesați. Calendarul este prevăzut în regulament vom avea o fază de demarare de 5 ani și progresiv ELA uh, va prelua sarcini uh, de la comisie, e vorba de EUREST, e vorba de Platforma Europeană de Luptă împotriva muncii la negru și se va face acest lucru progresiv, ținând cont de recrutarea personalului și bineînțeles, um, permițând continuitate în servicii care astăzi funcționeze bine, cum ar fi Eurest sau platforma. Deci, trebuie să fim foarte atenți că aceste activități vor continua și vor fi transferate la momentul oportun. La sfârșitul acestei perioade de 5 ani, când autoritatea va fi la maturitate, vom avea 140 de funcționari și un buget de 50 de milioane de euro. Anul acesta, de exemplu, că avem doar, când avem doar 4 sau 5 luni de activitate și foarte puține activități, bugetul este mai modest. Este doar de 2,1 milioane. Deci, iată, acesta va evolua în timp. Care este situația actuală? Așa cum am spus, Comisia lucrează acum foarte mult la crearea autorității. Am lansat deja faza de recrutare cu obiectivul de a avea 20 de funcționari până la sfârșitul anului și am dori să avem 60 de funcționari în 2020, deci obiectivul este ambițios, mai ales gândindu-ne la cât de complicate sunt procedurile de recrutare la nivel european. Prima reuniune a Consiliului um, de Administrație va avea loc luna viitoare, pe 16 și 17 octombrie. Toți reprezentanții statelor membri, ai sindicatelor, ai Parlamentului, ai agențiilor care sunt de asemenea reprezentate se vor uh, întâlni și vor discuta nu doar de organizare, de regulile de procedură și așa mai departe, ci vor avea două sarcini fundamentale. Una va fi aceea de a adopta și de a sprijini publicarea uh, sarcinilor uh, directorului executiv pentru a se lansa cât se poate de repede procesul de recrutare a acestuia și vor avea o discuție despre programul de lucru pentru 2020. Și este evident că cele șapte sarcini nu vor uh, Uh, fi toate uh, executate de la început. Deci, uh, Consiliul de Administrație va trebui să dea, ia decizii strategice în legătură cu sarcinile prioritare dintre cele șapte, deci care vor fi cele două, șap, două sau trei sarcini care vor fi cele mai importante și care trebuie să demareze în 2020. În calitate de director interimar nu pot să anticipez eu discuțiile Consiliului Director. O primă discuție va avea loc în octombrie și apoi va avea loc o nouă reuniune a Consiliului de Administrație la începutul lui decembrie pentru a se lua aceste decizii și uh, ca, pentru ca acest Consiliu Director să ne indice direcția de urmat în următorul an. Acestea sunt deci principalele aspecte. Știți cu toții că uh, sediul autorității va fi la Bratislava și cooperăm uh, strâns cu autoritățile slovace să le ajutăm să ne asigurăm că clădirea deja existentă uh, va fi uh, renovată și că vom avea birouri pentru ca tot personalul recrutat să poată să se mute cât se poate de repede la Bratislava. Închei spunându-vă că știm că crearea Autorității Europene pentru Piața Muncii Um, este însoțită de multe așteptări și va fi de importanță nu doar pentru Comisia dumneavoastră, ci și pentru viitoarea Comisie Europeană. După cum ați văzut, doamna președintă aleasă, doamna von der Leyen, a inclus uh, buna funcționare a Autorității Europene pentru Piața Muncii în uh, scrisoarea de misiune a viitorului comisar Nicola Schmidt pentru uh, ocupare. Este important să uh, ca statele membre și Parlamentul în cadrul Consiliului de Administrație uh, să uh, adopte orientările principale pentru activitatea uh, autorității ca să fie de succes. Doar pentru că veți avea sediul la Bratislava în orașul meu. V-am lăsat să vorbiți atât de mult, dar trebuie să spun că am greșit eu am uh, uitat să opresc cronometrul, așa că ați vorbit 15 uh, minute, nu 25. Și astfel, acum ajungem la prima rundă de întrebări. Dau cuvântul coordonatorilor și începem cu domnul Ratche. Vă rog. Ja, vielen Dank, Frau. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor. În primul rând pentru activitatea lor valoroasă, care constituie o valoare uh, suplimentară nu doar pentru noi, dar și pentru companii. Dar în același timp aș dori să îi mulțumesc și doamnei președinte care a atras atenția asupra faptului că sunt mulți membri noi în această comisie și de aceea este important pentru toți cei noi să aflăm informi- informații din primă mână și am văzut că tocmai în ceea ce privește Autoritatea Europeană pentru Muncă, aici mai există flerul de noutate pentru că totul este în construcție. Domnul Zibel spunea că vrea să se implice în activitatea dânsului uh, pentru o echivalare a formării, ceea ce îmi place pentru că văd și problemele care există. Există regiuni în care formarea înseamnă, da, colaborez și eu puțin aici, ceea ce este o formare la locul de muncă, dar uh, din perspectiva crizelor actuale dificil dacă nu există o formare la nivel formal. Și în al doilea rând, în uh, țara mea de origine, în Germania, Formarea profesională reprezintă doar uh, ceva pentru cei care mm, n-au reușit să meargă la facultate. Deci un fel de mm, formare de clasa a doua. Și dacă ne uităm și la conducerea companiilor mari, constatăm că în consiliile de conducere nu mai există nimeni care să nu fi fost la facultate. Cred că ultima persoană preeminentă a fost uh, Werner Wenning de la Bayer AG. Spuneți că da, regulile trebuie respectate în ceea ce privește detașarea, însă problema este că există chiar și state care nu respectă regulamentul um, în ceea ce privește informările A1. Aici uh, birocrația este foarte mare, dar și uh, în Franța sau Belgia. Deciziile Curții Europene de Justiție în ceea ce privește această adeverință A1 nu sunt respectate. Cum vedeți așadar uh, rolul uh, Autorității Europene pentru Muncă în um, această perspectivă, astfel încât să se evite abuzul drepturilor uh, sociale, dar să nu îngropăm nici companiile în birocrație. Doamna Bishop, mulțumesc tuturor pentru prezentări. Dați-mi faptul că 60% dintre membrii sunt noi, este interesant pentru noi să vedem care vă sunt prioritățile. Dar aici aș dori să reamintesc că acest Parlament a avut un rol cheie în uh, conceperea și arhitectura acestor uh, agenții. De aceea și interesul nostru anume. Ați menționat uh, cu toții care sunt motoarele schimbări, fie că e vorba de digitalizare, migrație, demografie, schimbări climatice. Pe mine m-ar interesa să aflu care vă sunt prioritățile cheie în ceea ce privește implementarea pilonului social din perspectiva acestor motoare ale schimbării. Am ascultat cu toții cu mare interes prezentarea Agenției Europene pentru Muncă, așa cum a spus și colegul meu. Este o agenție nouă activitatea dumneavoastră va fi foarte importantă, pentru că eu cred că dacă vrem să garantăm libera circulație și pe viitor, avem nevoie de o mai bună coordonare, dar și de controle mai bune. Și întrebarea mea, una din principalele chestiuni abordate de actualul președinte Juncker înainte de alegerea sa a fost uh, egalitatea în salarizare um, indiferent de locul unde se efectuează activitatea. Întreb dacă va continua să fie o prioritate și pentru dumneavoastră. Pentru New Europe, domnul Păslaru. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați adus la cunoștință activitatea lor, dar și proiectele de viitor ale agențiilor. Am spus deseori că există cel puțin trei lucruri care sunt cheie pentru activitatea dumneavoastră. În primul rând, să veniți cu dovezile de care avem noi nevoie pentru a face politici realiste. Apoi ați menționat uh, provocările majore, digitalizare, uh, <clears throat> tranziția la alte tipuri de locuri de muncă, migrația. Pentru noi este important să avem o perspectivă care să se concentreze pe cetățeni. Noua agenție pentru muncă uh, cred că va putea juca un rol aici. Eu sunt uh, coordonat, ela va coordona sistemele sociale. Va fi oare soluția? Eu sunt de acord că o cooperare este bună dar cred că ambiția în ceea ce privește digitalizarea sistemelor sociale este foarte scăzută. Vă întreb cum vedeți mandatul Autorității Europene pentru Muncă fără a ridica standardele pentru un sistem care să povăreze mai degrabă instituțiile și nu neapărat cetățeanul? În ceea ce privește eh, studiul care vizează viitoarele provocări, eu cred că mie îmi place și cred că avem nevoie și de educație integrată. Știm care sunt limitele tratatului, dar care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește nevoia de a integra formarea profesională într-o abordare comună? Mulțumesc foarte mult! Thank you! Uh... Mulțumesc! Din partea verzilor, doamna Marie Peter Hansen. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru activitatea uh, tuturor dintre dumneavoastră. Cred că faceți uh, o muncă foarte importantă pentru a contribui la justiția socială în Europa. Colegii mei poate au formulat mai multe întrebări, dar întrebarea mea se leagă de disparitatea salarizării între uh, femei și bărbați. Vreau să știu care sunt uh, constatările dumneavoastră din studiile de specialitate. Dacă ne-ați putea spune care sunt legile care funcționează, care credeți că s-ar preta cel mai bine pentru a um, diminua acest decalaj între femei și bărbați. Doamna Jame, din partea IDE, Văd că nu este prezentă. Dacă dorește altcineva din partea grupului ID, atunci din partea ECR, doamna Rafalska. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat provocările cu care se înfruntă agențiile Iată că unele există de 40 de ani, altele uh, tocmai au fost uh, create. A fost o sinteză foarte interesantă. Interesantă și din uh, perspectiva uh, faptului că mulți dintre deputați sunt noi, sunt la primul mandat. Există un numitor comun um, în ceea ce privește provocările și problemele cu care se confruntă instituțiile, îmbătrânirea populației, învățarea pe parcursul întregii vieți, apoi tranziția digitală și provocările aferente și, nu în ultimul rând, amenințările existente pe piața muncii, care se leagă și de schimbările demografice, dar și de migrație. Aș dori să adresez o întrebare tuturor agențiilor. În ce măsură sunteți uh, mulțumiți de faptul că de implementarea uh, recomandărilor dumneavoastră din uh, rapoartele anuale în planurile strategice naționale. Am ascultat cu interes prezentarea legată de Europeană, eh, Agenția Europeană pentru Muncă. Cu toții avem eh, speranțe și așteptări de la această agenție. Pentru că trebuie să protejăm și drepturile lucrătorilor mobili. Asta și datorită faptului că am făcut modificări la nivel legislativ în ceea ce privește lucrătorii detașați. Vorbesc și numele lucrătorilor detașați din Polonia, pentru că vorbim aici de peste 500 de mii de lucrători detașați. Lucrătorii mobili constituie un grup mare și știm că sunt oameni care deseori devin victime ale abuzului. Sunt oameni care uneori nu cunosc uh, limba țării gazdă și există foarte multe exemple de abuz. Avem autorități uh, naționale care controlează respectarea drepturilor lucrătorilor și sper că acest lucru va putea fi aplicat și la nivel european. Și vă mulțumesc încă o dată pentru prezentări. Aș dori să adresez în întrebare către OSHA. Ați constatat și o sporire a îmbolnăvirilor psihice, a depresiilor, iar în ceea ce privește îmbătrânirea populației și sănătatea se ține cont de acest lucru în studiile pe care le realizați? Pentru că există alte studii care cer să lucrăm uh, din ce în ce mai mult până la vârste mm, tot mai înaintate. <clears throat> Mulțumesc, domnul Williamson, din partea GUE acum. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru eforturi. Am să mă concentrez asupra um, Agenției Europene pentru Muncă, fiind noul venit. În curând va avea loc un prim consiliu de administrație al agenției și, în opinia mea, este important să participe și sindicatele. Cred că este extrem de important pentru bună funcționare a agenției pentru viitor și sper că clauza de confidențialitate care există nu va fi folosită pentru excluderea partenerilor sociali. Presupun că sunteți de acord, dar am vrut să subliniez acest aspect. Și apoi aș mai avea o întrebare. Domnule Georgi? Cum anume va implementa la nivel concret autoritatea pentru muncă prevederea cu privire la partenerii social de la articolul 8 unde se spune că sindicatele pot aduce uh, cazuri concrete uh, la cunoștința ELA pentru a putea demara uh, inspecții. Cred că este nevoie de acest lucru pentru bună funcționare a autorității pentru muncă. Uh, am să mă opresc aici și mulțumesc încă o dată pentru uh, prezență și pentru prezențele dumneavoastră. Mulțumesc uh, pentru toate aceste întrebări. Am um, înregistrat deja un număr mare de membri care doresc să intervină în a doua rând, runde de întrebări. Vom începe însă acum cu răspunsurile. Începem cu domnul Jordi Cruel și apoi um, domnul Jürgen Zibel. Vă rog. În primul rând aș dori să-mi cer scuze pentru faptul că în introducere m-am cam lungit, dar fiind cei mai noi, poate că se impuneau ceva mai multe explicații. Ca și un prim comentariu de ordin general, aș dori să spun că ar trebui să um, fim conștienți care este rolul uh, Agenției pentru Muncă în comparație cu alte instituții, fie că e vorba de Comisie, Consiliul sau Parlament. Rolul ELA este de a facilita uh, implementarea la, în teren a chestiunilor transfrontaliere. Uh, obiectivul nu este de a crea legislație nouă. E, o întrebare doamnei Bishop în ceea ce privește salarizarea egală. Știți că a existat un amendament în uh, directiva cu privire la detașarea lucrătorilor unde se subliniază acest principiu, așa cum a punctat și domnul Juncker în prima uh, adresă în fața Parlamentului este, figurează acum uh, această prevedere la nivel legislativ, încă nu se implementează. Rolul uh, ELA va fi de a constata când anume statele membre vor transpune această directivă. De fapt, această chestiune vine Comisiei, dar ELA intervine atunci când se pune problema cooperării între statele membre și când apare o problemă de implementare a regulilor. Când apar, de pildă, um, societăți fantomă și așa mai departe. Și asta mă aduce la întrebarea domnului Radke în ceea ce privește reducerea birocrației. Constatăm și noi că, într-adevăr, în anumite cazuri regulile sunt apte, pentru uh, obiectivul pentru care au fost create, dar în alte cazuri nu funcționează. Și în acest sens, cooperarea între administrațiile locale este esențială. Există o bună cooperare, dar nu întotdeauna suficientă și de aceea noi trebuie să ne asigurăm că se creează această încredere între administrațiile naționale, ca acestea să um, accentueze această bună colaborare și asta iarăși ține de reguli bune care să se aplice administrațiilor locale în ceea ce privește schimburile de informații și așa mai departe. Este tocmai unul din, una din chestiunile dintr-un dosar uh, pendinte în momentul de față. Și sigur că o cultură a cooperării este esențială întotdeauna. Sunt convins că pe lângă actualele mecanisme de cooperare, fie că este Comisia pentru Cooperare în domeniul securității sociale, um, legislația va avea un rol cheie și este important ca Consiliul de Administrație să da informații foarte clare în ceea ce privește cooperația între autoritățile naționale. Și astfel ajung la întrebarea domnului Păslaru în ceea ce privește sistemele digitale informatice. Știți că lucrăm cu statele membre în ceea ce privește implementarea unui sistem european electronic de schimb de informații în domeniu. Este un proiect mare, dificil, trebuie să reunească o, un număr mare de instituții în domeniul securității sociale din Europa. Dar suntem încrezători că vom ajunge într-un final la un bun schimb de informații, ceea ce să ușureze foarte mult viața cetățenilor depinde foarte mult uh, și de noua comisie. Eu sunt doar director interimar, deci nu sunt autorizat să vorbesc uh, mai mult, dar ați văzut cu toții că există un proiect menționat și anterior care se referă la un număr de securitate socială, uh, număr de identificare la nivel european. Vom vedea în ce măsură noua comisie va promova uh, acest uh, proiect, dar ar fi o schimbare majoră pentru cetățenii europeni să aibă un card european în acest sens. Altă întrebare s-a referit uh, generic la toate agențiile cu privire la impactul activității. N-am cum să răspund, că tocmai am început Dar noi ne adresăm cetățenilor care lucrează permanent în altă țară, dar în acest sens există legislație care acoperă toate aspectele vieții muncii, unde trebuie să existe uh, egalitate între lucrătorii naționali și cei uh, detașați, uh, lucru care este ancorat și în tratate, unde ELA poate interveni este în ceea ce privește directiva recentă din 2014, solicitând statelor membre să aibă un mecanism corect pentru monitorizarea aplicării acestor principii de bază din legislația europeană. Această directivă din 2014 solicită statelor membre să se asigure că există organisme specifice care să ajută pe acești oameni, că există modalități specifice și un rol specific pentru partenerii sociali și să se asigure că aceste autorități vor putea include într-o rețea aceste organisme naționale pentru a asigura colaborarea și, și sunt uh, sigur că viitorul director va putea veni în fața comisiei dumneavoastră peste câțiva ani să vă prezinte care a fost impactul activității noastre. Și apoi a fost și o altă întrebare în ceea ce privește rolul sindicatelor. Și faptul că acestea vor fi prezente în Consiliul de Administrație. Desigur că vor avea rolul uh, pe care le-a fost alocat în legislație. ETUC deja a desemnat doi membri în Consiliul de Administrație uh, Ehm, de asemenea, vom face tot posibilul astfel încât să, să se creeze și un grup a factorilor interesați, astfel încât reprezentarea să fie mai amplă. Știți că mm, n-a fost un început prea ușor și autoritatea noastră va fi deschisă și plângerilor sosite din partea oricui, inclusiv din partea partenerilor sociali. În anumite state membre, sindicatele au un rol mai important. Uh, știți foarte bine la cine mă refer. Atunci când se vorba de inspecții în domeniul muncă, ține și de partenerii sociali să facă acest lucru. În alte state membre nu este cazul. De aceea trebuie să ne asigurăm că nu schimbăm regulile la nivel național, Asta a fost uh, scopul regulamentului, dar că vom reuși să colaborăm respectând uh, diferențele dintre sistemele naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Zibel, după care Vom continua cu domnul Valdez. Okay, to um, uh, Mr. question, I fully... În legătură cu întrebarea domnului Radke, sunt de acord cu dumneavoastră. Educația, formarea profesională ar trebui să fie două căi paralele. Uh, în ceea ce privește întrebarea despre formalizarea um, formării și um, transformarea ei într-o activitate mai accesibilă, da, sunt de acord, facem acest lucru la CDFOP, oferim uh, oportunități de schimburi de practici. Am avut un proiect cu Malta, de exemplu, și un proiect cu Slovacia și am încercat să îi uh, să le facilităm procedurile pe care le aplică, dar facem aceasta mai mult ca o asistență decât ca altceva, decât ca o instrucție sau altceva. Uh, e vorba de un parteneriat între uh, autoritățile la nivel național și noi. Despre sectorul privat, dacă este la fel de important, da, eu vin din sectorul privat, am intrat în instituții din afară, uh, și aici pot să vă spun că capacitatea de a fi ocupat, practic, este, cap, este crucială pentru angajatori. Formarea profesională și educația pe tot uh, parcursul vieții este cea care le dă acest statut de ocupabilitate tinerilor, deoarece au foarte multe posibilități de a alege așa. Eu vin dintr-o companie cu 8 manageri în board și 3 au început ca ucenici în acea firmă. Dar aveți dreptate, nu este singura lor calificare, desigur. Mai târziu au făcut și un doctorat, ceea ce e o poveste de succes. Eu cred că formarea, educația nu trebuie să fie un plafon, trebuie să fie o scară și trebuie să avem grijă ca toate sistemele să fie permeabile. Iar dacă este cazul, atunci nivelul în care se intră în uh, această formare trebuie să fie la fel de bine reglementat. În legătură cu întrebarea domnului uh, Puslaru dacă se poate combina învățarea teoretică cu cea practică, din nou, educația, formarea profesională este un model care funcționează exact așa, combină partea teoretică cu uh, oportunitățile de a aplica ceea ce ai învățat, fie că e vorba în laborator, fie că e vorba la locul de muncă, dacă e vorba de un training pentru job. Deci mult mai multe oportunități se creează așa și în sistemul academic sunt mult mai multe variante de a obține această învățare aplicată. Iar în scenariile pe care le-am um, discutat înainte, unul dintre ele era o extindere a combinației de care ați vorbit -o uh, dumneavoastră, de care ați vorbit dumneavoastră, higher vet, în, în educația la nivel academic. Uh, Ați mai pus o întrebare, colega noastră a pus o întrebare despre impactul uh, măsurilor. Pot să vorbesc din experiența sectorului privat. Eu am folosit uh, rezultatele de la CDFOP în activitatea mea. Există multe fișe de țară, multe note care sunt foarte utile pentru a vedea cum funcționează sistemul de formare profesională. Iar noi uh, Trebuie să înțelegem că angajatorii țin cont de situația din uh, statul membru respectiv. Nu e vorba de o evidență științifică aici, dar puteți să mă credeți că foarte mulți colegi folosesc aceste instrumente. Într-unul din slide-urile pe care vi le-am prezentat pe scurt, ați putut observa și publicații 435 de mii de download-uri am avut în 2018, uh, 600.000 de mii de vizite, 600.000 de mii de unici am avut în, uh, în acea perioadă. Europa are peste 26 de milioane de unici. Poate că ați văzut în uh, documentele pe care vi le-am arătat despre publicații, avem foarte multe publicații, suntem foarte prezenți și în literatura academică și suntem folosiți. Fiind dat că toate aceste resurse sunt noi, trebuie să vă spun despre ele, vreau să îi laud pe cei care lucrează la mm, noi la agenție pentru că sunt oameni la Salonic care chiar au capacitatea să fie formatori de opinie de politici și care pot face o diferență. Cred că nu au mai fost alte întrebări, deci mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum continuăm cu domnul Valdes și cu doamna Sedlace, care să se pregătească pentru răspunsuri. Mulțumesc pentru comentarii și întrebări. Vreau să întreb, încep cu câteva întrebări către membrii în Parlamentul European despre egalitatea de gen și de plată. E un domeniu în care eu am spus că suntem activi, deja de câțiva ani. Anul viitor vom implementa nouă, noile rezultate ale studiului despre condițiile de lucru. Foarte multe, mulți parametri sunt despre timpul de lucru, flexibilitatea la locul de muncă, toate aceștia sunt considerate. Echilibrul între viață profesională și privată, uh, plata pentru muncă egală, toate acestea le veți găsi în uh, rezultatele noastre. Poate că e interesant și să subliniem că noi îi întrebăm pe oameni cum lucrează, în ce orar și cum le-ar plăcea să lucreze. Vedem aici o mare diferență mm, și uh, pentru cei care au rude dependente de ei. Noi încercăm să ținem cont deci de toate răspunsurile. Încercăm să vedem care este mm, uh, preferința pe care o putem uh, deduce din tot ce, toate răspunsurile pe care le-am văzut. Pentru documentul multianual avem un alt sondaj în care încercăm uh, să vorbim, să folosim rezultatele tuturor sondajelor pe care le-am făcut, uh, sondaje la fața locului unde oamenii ne spun care este viziunea lor despre cum se poate obține echilibrul între um, viața profesională și privată. Dacă nu întrebi pe toată lumea și întrebi doar pe cei care lucrează, însă nu vei avea un rezultat bun. Trebuie să întrebi și pe cei care încă nu lucrează și astfel uh, vom putea să avem uh, un rezultat complet și de la cei activi și de la cei inactivi. E vorba și de întrebări legate de roluri, de distribuția sarcinilor. Iar în legătură cu transparența în uh, salariu, doamna Peter Hansen a întrebat, am publicat un raport despre implementarea recomandărilor în statele membre și am constatat două modele uh, care simplifică lucrurile. În unele țări sunt mai multe cerințe, iar raportarea companiilor despre ce fac este mult mai amplă. La altele este mult mai restrictivă și trebuie să publice doar informații foarte de bază. E clar că cu cât cer mai multe, cu atât informația e mai bogată, poți analiza mai mult, dar ai un uh, nivel mai mic de uh, conformitate. Dacă ceri puțin, cu siguranță ai un nivel de conformitate mai mic, dar uh, nu ai atât de multe informații relevante. Încercăm să mai îmbunătățim sistemul și vreau să um, mai analizăm situația în țările în care s-a implementat sistemul, să vedem care este obstacolul în calea lor, să vedem exact cum putem să ne îmbunătățim munca aici. În ceea ce privește prioritățile generale, implementarea pilonului de care vă vorbeam, aș putea vorbi mult de tot despre acest subiect, nu avem timp să facem acest lucru, dar trebuie să subliniez că cele două abordări tematice pe care le avem acum și pe care le putem propune, una conține coeziunea socială și convergența, convergența socială în Uniunea Europeană care trebuie să acompanieze toate procesele în legătură cu tot ceea ce discutăm aici, dar trebuie să ne uităm și la societăți și la ceea ce avem ca diferențe între societățile statele, din statele membre. Și de, trebuie să vorbim și despre tranziție, trebuie să vorbim despre schimbările climatice și, uh, după cum ziceam înainte, în prezentarea anterioară, mai avem probleme de restructurare care vor veni. Trebuie să ne gândim nu numai că ciclul economic uh, se va schimba în următorii ani, ci trebuie să vedem exact și ce fel de schimbări vom avea. Am lucrat în direcția aceasta, avem o publicație pe munca uh, în sistem platforme, am analizat și avantajele integrării pieței muncii, dar și dezavantajele noilor reguli și a uh, avantajelor acestor, uh, acestui tip de muncă, platformă. În legătură cu monitorizarea, noi uh, monitorizăm performanța, avem un sistem de monitorizare, am avut o evaluare făcută și de către comisie la toate agențiile anul trecut, dar avem un sistem de indicatori cheie pentru performanță, așa cum va arăta colegul meu. 273 de documente au fost uh, folosite anul trecut, 82 sunt ceea ce considerăm noi politici cheie, pentru că au lansat chiar o politică. Utilizatorul principal e comisia, comisia are dreptul de inițiativă și deci este foarte important ca utilizatorul principal să fie chiar ea. Totuși, în recomandările pe care le-am primit și rapoartele din uh, proprie inițiativă ale Parlamentului avem de asemenea foarte multe informații valoroase. Nu ne limităm la ceea ce uh, primim de la uh, sondaje. Noi avem și produs, proiecte comune cu OECD-ul. Vreau să Vă amintesc și diferitele situații în care dumneavoastră ne-ați cerut să reacționăm. Comisia a fost beneficiarul din nou, dar după cum ziceam, sunt foarte multe surse pe care le folosim. Cita, citările științifice sunt un indicator direct pentru noi, pentru că nu sunt legate atât de mult de cât se folosește munca noastră, ci mai degrabă de cât de fiabilă este munca aceasta. Peste 600 de citări uh, avem în, în reviste de specialitate. E o cifră foarte impresionantă care ne arată că informația noastră este fiabilă, este uh, obiectivă și este de încredere. Mulțumesc, doamna Setlace și domnul Onesini poate să se pregătească. Mulțumesc foarte mult! O să încep cu întrebarea generală despre felul în care vom și folosi pilonul drepturilor sociale. Aș vrea să includ în programul nostru multianual strategic și mai, multe, mai mulți indicatori, precum cel mai important, un loc de muncă sănătos este un drept de fundamental. Ca să menționăm câteva din priorități, în primul rând, colegii mei au menționat digitalizarea. Am uh, finalizat o activitate amplă pe digitalizare în care am uh, putut prezenta patru scenarii Acestea arată ce s-ar întâmpla dacă anumite circumstanțe ar interveni. De exemplu, dacă economia e în recesiune sau dacă investițiile nu sunt la fel de puternice în digitalizare. Ce se întâmplă dacă există multe investiții în uh, învățarea pe tot parcursul vieții. E o bază foarte importantă pentru pregătirea unei evaluări generale Și trebuie să ne uităm și care sunt măsurile de prevenție de care este nevoie. Folosirea roboților, ce înseamnă aceasta pentru securitate, pentru sănătate, folosirea inteligenței artificiale, cine-i șeful atunci, cine ia decizia. Sunt atât de multe aspecte care sunt legate de siguranța uh, ocupațională și pe care va trebui să le tratăm. Și după ce terminăm cu tratarea acestor aspecte, vom putea în fine să începem o campanie pentru un loc de muncă sănătos, care este un, una din campaniile noastre. O altă campanie, tot pentru un loc de muncă sănătos, ține de uh, tulburările musculoscheletice vedem uh, din ce în ce mai multe probleme mentale foarte multe probleme legate de locul de muncă. Aceste tulburări sunt un subiect de mare actualitate. Este una din cauzele concediului uh, medical pe termen lung pentru pensionare anticipată și încercăm să tratăm toate aspectele acestor uh, locodistrofii de aceea avem o campanie care este dedicată strict subiectului acesta. Ceea ce mai facem și e foarte important, despre care și doamna van der Bellen a spus câteva cuvinte, este un subiect orizontal în legătură cu IMM-urile. Adică, cum putem obține acces la aceste la informații despre aceste companii și la aspectele de gen. Colegul meu a răspuns deja la un alt punct pe care vreau să-l abordez și eu, și anume ce se întâmplă cu implementarea ceea ce facem aici, în programul nostru de lucru. Noi suntem o agenție rețea, după cum ziceam. Suntem în contact permanent cu nivelul național, deci cu 28 de state membre. M-am întors din Slovenia săptămâna trecută și am primit informații directe din partea acestei rețele în toate statele membre, în general. Juan a spus același lucru. Avem um, un sondaj care ne arată că, de exemplu, 90, mai peste 90% din actorii cu care lucrăm um, partenerii noștri din rețea, focarele noastre, folosesc activitatea noastră în um, viața lor cotidiană la locul de muncă. Și un ultim punct pe care l-am menționat deja. Da, am constatat că bolile mentale sunt în creștere. Aș vrea să menționez că activitățile noastre în legătură cu digitalizarea prezintă și o consecință asupra sănătății a tuturor acestor noutăți, riscurilor pentru sănătate, lucrul cu inteligența artificială, platformele online, toate acestea au un impact și influențează sănătatea mentală. Deci avem în vedere și analiza acestui aspect, e în curs, suntem puțin în întârziere, o să vedem ce înseamnă aceste schimbări pentru sănătatea oamenilor. Un ultim comentariu este că vom prezenta rezultatele studiului nostru la sfârșitul anului. Vom cere de asemenea companiilor de toate mărimile uh, să ne dea un feedback și pentru prima dată în sondajul de anul acesta am introdus și digitalizarea. Deci vom avea un prim feedback și despre lumea nouă a muncii, cât de acceptată este această nouă provocare și cum e folosită. Deci la sfârșitul anului vom ști puțin mai multe. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Onestinia, acum va încheia prima rundă de întrebări. Mulțumesc! O să revin asupra două puncte care sunt foarte importante pentru fundația noastră europeană pentru formare profesională. Dacă vorbim de pilonul social, chiar dacă lucrăm în, într-un stat membru, formarea profesională, educația pe tot parcursul vieții ne dă un mandat foarte puternic în colaborarea cu statele membre, chiar dacă competențele sunt foarte mult la nivel național. Există un interes mare la nivelul actorilor implicați în aceste politici de a avea o abordare integrată față de Europa. Aici avem provocarea cea mai mare, pentru că sloganul viață, învățare pe tot parcursul vieții, uh, există deja de mult timp, dar ca politică nu există încă foarte definită. Există căi de a o aborda, dar în anumite țări partenere, mai ales în uh, țările terțe, vecine cu Europa, cu care lucrăm, există un interes deosebit uh, față de abordarea europeană la, a conceptului față de felul în care se dezvoltă mai multe modele de învățare pe tot parcursul vieții și care ar putea fi aplicate și în țările partenere. Avem mai multe exemple la care lucrăm în momentul de față pentru acest parteneriat. Aș vrea să fac în acest context un comentariu despre cum suntem desatisfăcuți despre felul în care se aplică ceea ce elaborăm. Eu zic că niciodată nu trebuie să fim destul de satisfăcuți, pentru că întotdeauna se poate îmbunătăți ceva. Dar ceea ce constatăm este că dacă noi, de partea noastră, reușim să folosim o matrice în felul în care colaborăm cu țările membre, sau nemembre, în felul în care ne bazăm pe fapte, cum măsurăm um, rezultatele unor procese în domenii complexe de politici, vedem că există o mișcare, se mișcă lucrurile. Ne uităm și la felul în care instituțiile europene folosesc concluziile muncii de la fața locului pentru a intra într-un dialog uh, cu țările membre, dar și pentru a folosi uh, proiecte pe care le avem deja pentru că suntem cel mai mare provider de susținere față de reforme în ceea ce privește ajutorul financiar și pe ambele părți, eu zic că facem progrese foarte mari, mai ales în ceea ce privește dialogurile privind politici împreună cu uh, Direcția Generală Ocupare de la Comisie. Am reușit să dezvoltăm o integrare mult mai bună a țărilor partenere, care din ce în ce mai mult uh, pot urma dialogul acesta după formatul european. Avem multe exemple bune a felului în care țările își implementează la nivel de proiecte toate aceste politici și în care și finanțarea e o componentă importantă. Mulțumesc! Avem foarte multe nume de persoane care doresc să contribuie acum la discuție și să pună întrebări, așa că o să vă rog dacă se poate să nu depășim două minute la fiecare întrebare. Voi citi numele. Madam Sparentac, Madam Sparentac, Madam Zalewska, Madam Zdanoka, Mr. Patton, Mr. Forles, uh, Mr. Kanev, Mr. Lenars, Madame Fernandez and Madame Langenzipen. So please we'll start and Madam Brune. Să începem cu doamna Brune. Ok, should be it. Am notat-o și pe dumnea ei. Să începem cu doamna Suter. Și după aceea doamna Sparentag. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Am o întrebare specifică pentru doamna Setlacek în ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă. În primul rând, cum considerați că strategia pentru sănătate și siguranță la locul de muncă poate să ducă la mai multă acțiune și colaborare în statele membre și cum putem să facem mai multe în acest domeniu. Ce facem cu substanțele periculoase la locul de muncă? Știm că avem regulamentul RICH, care vorbește despre substanțe periculoase la locul de muncă. Întrebarea e dacă n-ar trebui să facem un amestec uh, al produselor de pe piață și să facem și o clasificare a acestora. Știu că e o discuție în curs deja. În al doilea rând, n-ar fi mai bine să avem și o evaluare post folosire, pentru că suntem în faza pre-market acum la evaluare, dar la fel ca și pentru droguri, pentru utilaje sau medicale sau pentru alte produse, n-am avea nevoie și de o evaluare post folosirea lor. Mulțumesc! Thank you, please, uh, Madam Sparente. Mulțumesc, doamna Sparentag. Aveți acum ocazia să vă puneți întrebare și după aceea e doamna Zalesca. Vă mulțumesc, spune doamna Sparentac. Am trei întrebări, o să încerc să le formulez scurt. În primul rând, către FOP, Green Deal-ul va juca un rol din ce în ce mai mare în activitatea Comisiei. Sperăm ca acest acord verde să aducă pro- prosperitate tuturor. Sunt foarte curioasă dacă dumneavoastră pregătiți uh, instrumente pentru a preveni această tranziție verde și uh, competențele care vor fi necesare pentru economia verde. Către Eurofund am altă întrebare. M-am bucurat să văd că aveți rapoarte pe platforma dumneavoastră și că sunt rezultatul unei munci pe platforme online. Una din concluzii se pare că este că există un acces la ocupare și pentru grupurile vulnerabile în societate. Dar mai ales atunci e foarte interesant să vedem că niciun stat membru UE nu are reglementări clare care să rezolve statutul de ocupare al lucrătorilor pe platforme. Uh, de platform, pe platforme online. Deci ne-ar interesa să vedem cum putem să îmbunătățim situația, dacă dumneavoastră ați prevăzut să faceți ceva în acest domeniu, dacă aveți vreun studiu care uh, vă permite să analizați statutul acestor lucrători și în legătură cu același subiect către OSHA, cum ne putem asigura că lucrătorii aceștia sunt protejați din perspectiva sănătății și a uh, siguranței. Mulțumesc, doamna Zalewska și apoi doamna Jdanoca. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Ne întâlnim aici pentru ca să vorbim de fapt despre viitor. Este meritul dumneavoastră, doamnă președinte. Avem foarte multe provocări în următorii cinci ani. Câteva comentarii din partea mea. Dacă ne uităm bine, avem senzația însă că se lucrează totuși în paralel. Lipsește un schimb uh, reciproc, lipsește o folosire a contribuțiilor fiecăruia, nu se prea colaborează, mi se pare. Îmi lipsesc oarecum și rezultatele concrete diagnosticul clar, dacă vorbiți despre numărul de sondaje, nu am găsit încă niciun răspuns concret despre rezultatele pe care dumneavoastră chiar le obțineți concret. Care sunt rezultatele concrete pe care le oferiți? Dacă vorbim și despre formarea adulților și despre învățarea pe tot parcursul vieții, trebuie să spunem și că avem metodologii diferite în statele membre E destul de greu să faci studii comparative. În același timp, plec de la premiza că dumneavoastră v-ați uitat și la studiile din Polonia și ne spun următoarele acestea. Ofertele de formare profesională sunt prost organizate, sunt mult prea depărtate de locul de reședință, iar acei adulți care le-au făcut și vor să se întoarcă pe piața muzii se rușinează, se rușinează pentru că nu au competențele necesare. Sper deci ca în domeniul acesta să se facă progrese și la fața locului. Și ce mai lipsește în uh, explicațiile pe care le-ați dat. Eu cred că trebuie și personalizate studiile, trebuie să fie individualizate. Vrem să știm care sunt numele oamenilor de știință care au lucrat la aceste studii. Cam atâta, că am prea multe întrebări după aceea. Mulțumesc. Doamna Jdanoca are cuvântul acum și după aceea domnul Patton. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, tuturor celor care au prezentat agențiile, dar am o întrebare și un comentariu către domnul Valdes. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru concluzii. Am folosit rapoartele dumneavoastră în raportul la care am fost eu coraportor despre echilibrul între viața profesională și privată. A fost foarte util. Am uh, două întrebări pe două teme. În primul rând, în legătură cu salariul uh, minim. Ați menționat uh, că există mai multe propuneri și din partea doamnei von der Leyen. Nu știu dacă aveți informații noi, vreți să produceți recomandări în acest sens, dar și pe venitul minim, nu numai pe salariul minim. Avem altă problemă, locuințele. Dacă tot vorbim de calitatea vieții pe baza sondajelor pe care le-am văzut, poate că ar trebui să avem o, un modul și despre locuințe. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Patton, iar acum domnul, domnul Patton acum și după aceea domnul Fulos. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei întrebări jumate. Prima întrebare, în legătură cu formarea profesională. Am uh, constatat că uceniciile și această formare profesională este, sunt foarte utile și nu sunt văzute la adevărata valoare. Mă întreb cât de mult ați lucrat nu numai cu guverne și state, ci și cu societatea civilă și cu organizațiile non-guvernamentale din comunitate, care sunt atât de importante și câteodată mult mai bune decât instituțiile în ceea ce privește atingerea unor grupuri îndepărtate. A doua întrebare pe care o am este o întrebare directă către ETF. N-ar fi mai bine dacă activitatea pe care ați face-o dumneavoastră ar face-o statele membre? Nu înțeleg de ce e nevoie de organizații supranaționale pentru ca să se ocupe de așa ceva, cum ar fi Uniunea Europeană. O altă întrebare privată, cu scuze. Deci chiar m-am săturat să văd paneluri care sunt formate de din uh, oameni albi, numai albi. Văd că există o egalitate de gen, dar nu știu ce faceți dumneavoastră în ceea ce privește mixtul de rase, pentru că nu văd aici foarte mulți reprezentanți nicăieri ai uh, altor uh, comunități. Mi se pare că Uniunea Europeană evită acest subiect cu dibăcie. Altă uh, întrebare. Am văzut că dumneavoastră sunteți un buget de 150 de milioane de euro pe an, cel puțin. Mă întreb însă despre impactul dumneavoastră concret. Ați dat răspunsuri corecte la cercetare, la publicații, multe lucruri utile, dar unii colegi ai mei au senzația că nu se monitorizează bine, de fapt, uh, transparența felului în care sunt folosiți acești bani. Acești 125 de milioane de euro pe care noi îi cheltuim cu dumneavoastră, mă întreb dacă sunt bani bine cheltuiți. Mr. Furlas and... Domnul Furlas și apoi urmează domnul Caniev. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc dumneavoastră și invitațiilor noștri. Cei noi am învățat multe astăzi. Aș dori să revin la cifre și mă adresez uh, doamnei directoare a OSHA. 150.000 de oameni mor în fiecare an în Europa în urma unor boli legate de exercitarea profesiei, de exersarea profesiei. Ați spus că în mare parte e vorba de cazuri de cancer. Și dori să vă întreb dacă veți coopera cu președinta Comisiei Europene care dorește să lanseze un program uh, de 5 ani de luptă împotriva cancerului. Mulțumesc! Um, ne-ați spus de asemenea că aveți un instrument care permite evaluarea pericolului sau a uh, periculozității. Este folosit acest instrument de către europeni? Și o întrebare a colegului meu care ne-a părăsit. Cum măsurați numărul de cazuri de burnout și aveți acțiuni sau chiar sancțiuni pentru a lupta împotriva acestui fenomen? Următorul vorbitor, mulțumesc. Adre- întrebarea mea se adresează reprezentantului CDFOP. Mai întâi doresc să vă felicit pentru eforturile făcute în domeniul formării profesionale și pentru a obține un buget mai bun pentru formarea profesională. Dar în țări ca Bulgaria, dezechilibrele sunt din ce în ce mai mari. În momentul de, fiață, de, în momentul de față, uh, pe piața muncii nu sunt suficient lucrători uh, Uh, calificați, iar uh, grupurile cele mai vulnerabile, în primul rând minoritatea romă, rămân în afara pieței muncii din cauza unui șomaj uh, permanent sau din cauza faptului că sunt uh, uh muncesc ilegal în Bulgaria sau în altă țară. Uh, țările din estul Europei sunt uh, competitive doar pentru, din cauza um, salariilor reduse. Nu credeți că în urma că dincolo de eforturile financiare sau administrative ar trebui să se facă mai multe eforturi uh, legislative pentru a face legătura dintre formarea profesională și piața muncii în toată Europa și cum evaluați legătura dintre salariul minim sau um, plăți minime de asigurare și uh, intrarea pe piața muncii a persoanelor celor mai uh, vulnerabile. Are cuvântul acum domnul Lenarț. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum un an și jumătate, doamna comisară Tyson a prezentat propunerea de regulament pentru ELA. Este o mare plăcere pentru mine că acum, la doar un an și jumătate mai târziu, uh, directorul interimar vine să ne prezinte activitatea autorității. Este o realizare extraordinară și uh, este meritul uh, Comisiei a domnului comisoare Tyson, a președinției române, dar și a multor consilieri și asistenți din Parlamentul European care au lucrat mult pentru a face posibil această realizare. Să nu uităm că Parlamentul va numi un expert în Consiliul de Administrație. Mă bucur de asemenea că s-au publicat primele posturi și s-au depus peste 2400 de candidaturi. Deci este o agenție populară Uh, care atrage, atrage uh, funcționari potențiali. Să sperăm că și rezultatele sale vor fi la fel de populare. Este un lucru unic astăzi că avem, avem alături pe noi, de, pe reprezentanții tuturor agențiilor. Aș dori să mă refer la cooperarea dintre ele și celelalte agenții pentru a crea sinergii evitând în același timp uh, duploanele sau uh, munca făcută de două ori. Ce veți face pentru a vă asigura că activitatea ELA va fi o valoare adăugată pentru celelalte agenții și cum veți coopera în viitor? Are cuvântul doamna Ferandis și apoi urmează doamna Lambert Zipper. Mulțumesc. Mai întâi doresc să mulțumesc uh, invitațiilor pentru prezență. Am abordat subiecte foarte importante pentru uh, Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale și uh, Aș dori să revin la un subiect despre care s-a vorbit, aș dori să pun accentul asupra acestuia. E vorba de condițiile de muncă și uh, mai ales sănătatea la locul de muncă. În Comisia EMPL suntem preocupați de faptul că um, chestiunile sociale au fost împărțite între diferite mandate în viitorul în, viitorul, în viitora Comisie Europeană. De exemplu, mandatul pentru ocupare nu se ocupă și de aspectele sociale. De aceea este important ca lucruri fundamentale, cum ar fi sănătatea la locul de muncă, vor fi prioritățile Comisiei Europene. Eurofound și OSHA vor, lucra, vor avea un rol fundamental în acest sens. Grupul SND a cerut domnului Nicholas Smith să țină cont de faptul că în, uh, în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o președintea comisiei nu se spune nimic despre sănătatea la locul de muncă, se vorbește doar de, comiți, de condițiile de lucru uh, și se vorbește despre lucrătorii de pe platforme. Aș dori să uh, cer o colaborare bună între agenții, între Eurofund și uh, Oșa și uh, comisari pentru a se uh, lucra pe aceste subiecte. Uh, mă bucur că Oșa face multe pentru siguranța și sănătatea la locuri de muncă și la Eurofant trebuie să se accentueze conceptul de locuri de muncă durabile, un concept inovant abordarea condițiilor de lucru dintr-o perspectivă multidimensională, așa cum a făcut-o domnul Menendez Valdes, va garanta realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Uh, și mă refer la cel privind ocuparea durabilă. Vă mulțumesc mult și sper că vom coopera foarte bine. Mulțumesc. Urmează doamna Langen-Zipper și apoi urmează doamna Brune. Ja, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimați colegi, mulțumesc pentru prezentări invitațiilor noștri. S-au formulat deja multe întrebări, s-au oferit și răspunsuri. Așa se întâmplă atunci când um, îți revine rolul de a formula întrebări mai către final. Întrebarea mea se referă la dureri de spate ca boli profesionale. Poate ne mai puteți da câteva informații în ceea ce privește prevenția aici, factori de cost. Și în prezentarea dumneavoastră mai spuneați că există studii sau date colectate și în plus și proiecte pe care le aveți în vedere. Dacă nu am înțeles eu greșit și aș, v-aș ruga să mă corectați. Însă m-ar interesa să știu care sunt uh, planurile concrete în această privință pentru o mai activă susținere. Pentru că aceste dureri de spate și îmbolnăviri la spate par să fie o problemă majoră uh, la locul de muncă. Question comes, uh... Ultima întrebare este a doamnei Brune, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru prezentările foarte interesante. Eu am o primă întrebare adresată domnului uh, Menendez Valdes, domnului Sibel și domnului Onestini în legătură cu accesul la formare, accesul femeilor la cursurile de formare. În Franța, femeile uh, au mai, un acces uh, mai dificil uh, la formarea profesională și rezultatul este diferențele de salarizare de lungul între, sunt diferențele de salarizare de lungul întregii vieți profesionale. Mai am o altă întrebare adresată doamnei Cec în legătură cu studiile pe care le-ați făcut în legătură cu riscurile pentru sănătatea lucrătorilor de pe platforme. Thank you. Now I will go, uh, give the floor to our Mulțumesc. Dau acum cuvântul invitaților noștri. Mai întâi, doamna Sedlacek, pentru majoritatea întrebărilor v-au fost puse dumneavoastră și apoi dau cuvântul domnului Valdes. Vă rog, doamna Sedlacek. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările foarte interesante. Voi începe prin a răspunde la întrebarea în legătură cu strategia europeană. Din punctul meu de vedere și din experiența OSHA, dacă nu avem o strategie europeană pentru siguranță și sănătate, cei de la nivelul național așteaptă o strategie a OSHA și încep negocierile cu partenerii sociali și cu experții doar când există o strategie europeană finalizată. Strategia europeană actuală se încheie în 2020 și în comisie am început deja să discutăm despre aceasta la nivel național au nevo nevoie de ghidare din partea noastră în legătură cu uh, priorități, în legătură cu uh, ocuparea și siguranța și din experiența noastră apoi aplică strategia și dacă ne uităm la strategiile actuale de la nivel național, ele oglindesc sau um, în acestea regăsim prioritățile din uh, strategia europeană. Deci este important să avem o nouă strategie la nivel european. În ceea ce privește substanțele chimice periculoase, aceasta este o um, întrebare destul de complexă. Ați menționat regulamentul REACH și evaluarea ex ante Majoritatea acestor uh, reguli uh, se referă la substanțe și nu la amestecuri. Nu este un domeniu de care ne ocupăm noi direct, nu noi ne ocupăm de această legislație, dar cooperăm cu uh, ECA, de exemplu, în strânsă legătură, și dar nu am decât o opinie personală în legătură cu acest lucru, pentru că există conștiințe la locuri de muncă unde au apărut situații similare. Bineînțeles, producătorii trebuie să informeze angajatorii în legătură cu toate ingredientele și în legătură cu utilizarea pentru care a fost făcut produsul respectiv și uh, utilizatorul, angajatorul poate să trimită informații producătorului în legătură cu alte utilizări, alte, anumite circunstanțe sau dacă apar probleme. Uh, și pentru noi, la locul de muncă este important să existe un sistem de raportare care teoretic există în legătură cu folosirea și impactul acestor produse asupra sănătății lucrătorilor. Există sisteme de raportare la nivel național, dar există câteva dificultăți majore, cum ar fi următoarea. Folosesc un produs într-o firmă, de exemplu, și apare o problemă de alergie mai întâi angajatul merge la medicul uh, de familie. Știm că medicii nu sunt formați obligatoriu în legătură cu uh, siguranța și sănătatea la locul de muncă. De aceea nu raportează aceste probleme suficient și avem dovezi chiar dacă există dovezi că alergia este legată de utilizarea acestor produse și uh, ar exista obligația de a se transmite informațiile. Deci, iată, evaluarea după punerea pe piață pentru noi este evaluarea după folosire. Deci mai trebuie făcute multe în acest domeniu. S-au mai pus întrebări în legătură cu lucrătorii de pe platforme Am, uh, ne-am concentrat pe digitalizare și, și aici am inclus lucra, lucrul pe platforme. Încep să apară rezultate, inclusiv pe site-ul nostru web. Dar cel mai important este, cred că toți lucrătorii de pe platforme sunt expuși mai mult sau mai puțin acelorași riscuri ca și o femeie de serviciu într-o firmă sau o persoană de, dintr-un de, site de construcții. Problema este că nu avem acces la acești lucrători, de aceea ne lipsește controlul, um, ne lipsește posibilitatea de a aplica măsuri preventive sau de a oferi servicii. Anul trecut am avut un atelier, un atelier foarte interesant la Bruxelles. Am invitat, uh, am invitat experți din multe state membre care și-au prezentat abordarea pentru a avea acces sau pentru a reglementa munca pe platforme. Vă recomand să citiți rezultatele acestui atelier pentru că abordările sunt diferite. Franța, uh, a făcut, este destul de avansată, Regatul Unit face de asemenea anumite lucruri, dar ă, bineînțeles, depinde de nevoile lor și de sistemele lor proprii de pe piața muncii și, bineînțeles, nu există o singură soluție care să meargă peste tot. E interesant să de văzut care sunt abordările diferitelor țări, dar este important să ă, discutăm cu toate statele membre și cu partenerii sociali care își au propriile strategii pentru a găsi o soluție, o soluție sau măsuri uh, de la nivel european pentru a proteja lucrătorii de pe platforme. Deci vă rog, uitați-vă pe site-ul nostru web, citiți studiile și uh, studiile după punerea în aplicare. Poate Juan Iurden și alții vor vorbi mai mult despre colaborarea noastră. Spuneți că nu colaborăm. Nu e așa. Ehm, noi, în fiecare an, ne punem de acord în legătură cu un memorandum de colaborare pe care îl semnăm cu toții în legătură cu domeniile noastre de cooperare pentru a nu exista suprapunere în activitatea noastră. Bineînțeles, ne ocupăm cu toții de acest subiect complex al digitalizării. Avem, trebuie să o facem um, atunci când uh, ne ocupăm de siguranță și sănătatea la locuri de muncă. Dar dacă vă uitați la studiile noastre și cele ale Eurofound, că folosim studiile existente, este primul lucru pe care îl facem, vedem ce au făcut ceilalți. Bineînțeles, pot să mai intru în detalii. Poate nu v-am, v-am uh, oferit suficiente informații. Revenind uh, la problema cancerului, într-adevăr, uh, cifrele arată că situația este dezastroasă. Este obligația noastră morală să prevenim aceste îmbolnăviri și decese și nu trebuie să uităm și costul acestor boli și um, cele, costul legat de aceste boli și de aceste decese. Colaborăm cu partenerii sociali, cu comisia, cu agenții și cu um, anumite state membre în cadrul unei inițiative importante a președinției olandeze de luptă împotriva cancerului. O inițiativă majoră și acum toate președințiile, de exemplu președinția finlandeză, apoi cea germană, vor prelua această inițiativă de luptă împotriva cancerului și um, se organizează o serie de activități de cooperare, uh, cercetare și acest lucru arată că lupta împotriva cancerului este o prioritate. Ați vorbit despre instrumentul nostru de evaluare a riscului. Da, este un instrument pe internet care oferă acces gratuit în multe sectoare pentru multe sarcini și este un sistem uh, ușor de folosit de toată lumea pentru că trebuie să vă explic puțin cum, se pute, cum, cum, cum există accesul la acestea, dar e gratuit pentru, pentru micro-întreprinderi și întrebările mici. S-a mai pus o întrebare în legătură cu burnout-ul și uh, contractele de muncă atipice. Da, din 2008 încolo am făcut sondaje, anchete în legătură cu riscurile psihosociale care sunt în creștere. Este, acest lucru apare clar în rezultatele anchetelor din 2008 încoace. În legătură cu uh, bolile uh, scheletului și ale Um, sistemului muscular. Nu știu exact uh, la ce întrebare doreți, doreți să mă răspundeți. Nu, nu am nevoie de un răspuns, trebuie doar să se coopereze între agenții uh, pentru a se ocupa și de, și de acest subiect. Da, foarte bine, mulțumesc. În ceea ce privește durerile de spate, într-adevăr, uh, am început cu ani în urmă să ne, să ne ocupăm de aceste patologii um, și am încercat să evaluăm indicatorii și factorile, factorii care uh, influențează aceste patologii și durerea de spate, care cred că o persoană din două în Uniunea Europeană suferă de dureri de spate. Și în acest studiu, uh, în legătură cu uh, patologiile scheletice și uh, musculare, ne -am, avem un capitol specific în legătură cu aceste boli și integrarea persoanelor uh, din, înapoi pe piața muncii după absențe de durată din cauza acestor patologii. Evaluăm uh, riscuri uh, psihosociale și știm că persoane care lucrează în situații de risc uh, sunt uh, au deseori aceste patologii și mai ales dureri de spate. De aceea avem recomandări pentru firme, pentru lucrători să îmbunătățească situația și S-a început uh, un, uh, va începe o campanie în legătură cu uh, condiții sănătoase la locuri de muncă pentru a lupta împotriva acestor patologii în colaborare cu firmele și partenerii sociali la nivel național pentru a transmite aceste mesaje. Thank you very much. Now we are... Mulțumesc foarte mult. Am cam depășit și mă bucur că sunteți uh, foarte activi, domnule Batten, însă nu vă pot permite alte întrebări. Nu am vrut să formulez alte întrebare, ci vreau să spun că depășim timpul. Îi respect pe toți cei care vorbesc, însă avem un dosar important nu vă faceți griji, domnule Batten, asta am vrut să spun și eu. Nu-mi place, dar trebuie să stabilesc uh, niște limite de timp pentru răspunsuri, ceea ce nu e neapărat echitabil, pentru că la început nu am făcut aceste precizări și limita de timp uh, ar fi următoarea, cât mai succint posibil. Și câștigă cel care ne va oferi răspunsul cel mai scurt. Domnule Valdez și se pregătește domnul Onestini. Am să încep cu chestiuni care țin de sinergii și responsabilitatea în fața Parlamentului. Așa cum am spus, există un memorandum de înțelegere cu toate cele cinci agenții. Avem activități comune agreate, avem rapoarte comune în ceea ce privește riscurile sociale cu EU și așa cum a spus doamna Fernandez, și mai avem și o serie întreagă de alte elemente. Impact? Da, avem impact la nivel legislativ, nu impact direct, pentru că noi nu suntem legiuitori, dar vă oferim date și informații dumneavoastră dar în directiva privire la echilibru uh, între viața profesională și uh, viață privată, Fondul European de Globalizare și multe altele. În ceea ce privește personalul, am avut o reducere de 10% în ultimii ani. Însă guvernele ne solicită din ce în ce mai mult uh, pentru că au nevoie de uh, date comparative de care nu dispun uh, la nivel național pentru a avea valori de referință. Deci suntem responsabili în fața Consiliului de Administrație, unde sunt uh, reprezentați uh, toți, uh, toate statele membre, răspundem în fața Comisiei Europene, am făcut obiectul mai multor audituri și descărcarea uh, de gestiune ni se acordă de acest Parlament. Cred că nivelul de control uh, la care este supus agenția noastră nu este comparabil cu niciun alt organism de aceeași mărime în Europa. În ceea ce privește platformele, pe bună dreptate ați atras atenția asupra uh, chestiunii cele mai importante. Avem situații foarte diferite în ceea ce privește munca uh, în platforme. Am uh, făcut o sinteză a tuturor studiilor în acest sens pe pagina noastră de internet. Sunt multe soluții care se folosesc deja nu doar de reglementator, ci și prin contracte colective de muncă, dar și măsuri voluntare. în ceea ce privește salariul minim și recomandări. Telegrafic. Trebuie să ne bazăm pe date certe, trebuie un răspuns la situații diferite. În statele membre, implicarea partenerilor sociali e importantă și sisteme transparente și predictibile. Există 22 de state membre unde există, două în care se discută și altele unde nu își doresc astfel de scheme pentru că există alte soluții și anume prin contracte colective de muncă, ca de pildă în statele nordice sau în Austria. În ceea ce privește echilibrul între viața personală și profesională, Cred că am convenit, am menționat deja am răspuns în acest sens în runda precedentă și cred că mă voi opri aici. Mulțumesc, apreciem foarte mult. Are acum cuvântul domnul Onestini și se pregătește domnul Zibel. Mulțumesc! Trei puncte pe scurt. În primul rând, vis-a-vis -vis de cooperare, colaborăm foarte transcuce de FOP și Eurofound, asta din um, motive metodologice și de suprapunere a domeniilor. Apoi însă colaborăm și în ceea ce privește implementarea, dar există și aici o limită. Dată fiind uh, diferența de mandate care ne-a fost acordat. Ne-a fost acordate. Ceea ce privește diversitatea de gen și formarea, este o preocupare transversală și vedem și în statele membre că perspectiva comparativă este interesantă pentru că chiar dacă anumite țări au făcut progrese, chestiunea persistă. Răspunsul este mai profund decât doar la nivelul educației și formării, dar există într-adevăr bune exemple uh, de urmat aici. în cadrul eforturilor de reformă. Apoi, Eurofound este o agenție care susține SAE. Deci acțiunea externă este considerată ca având un impact fapt datorită relațiilor pe care Uniunea Europeană o are cu state terțe. Acest lucru nu înlocuiește ceea ce fac statele membre și vreau să subliniez că în unele din țările în care activăm, statele membre sunt foarte active, avem o cooperare strânsă prin Consiliul de Administrație, dar și la nivel local și încercăm să asigurăm sinergii, dar e la fel de adevărat că statele membre nu activează în toate statele și de aceea avem o abordare sistemică. Până la urmă, obiectivul nostru este de a contribui la o vecinătate pașnică, stabilă, unde se pot crea locuri de muncă acolo pentru a susține propria dezvoltare economică și cred că este un obiectiv bun, comun pentru întreaga zonă europeană. Și aici intervenim noi cu contribuția noastră. Mulțumesc foarte mult, domnul Zibel, și se pregătește domnul Carol. Mulțumesc! Asta am să încerc să fiu foarte sintetic și să nu repet uh, ce s-a spus. Am să mă concentrez pe Green Deal și previziuni. Este o temă recentă, nu vă voi putea oferi un răspuns cuprinzător. Este o nouă provocare, ca și digitalizare. Avem însă instrumentele necesare pentru a face modelări și previziuni. Și așa cum am spus și mai devreme, vis-a-vis -vis de impactul schimbărilor climatice, um, cred că și aici putem găsi o abordare comună. Um, la nivel de impact, aici ne bazăm pe datele științifice. Sunt de acord că documentele de politică sunt mai importante, însă vedem din statistici că avem totuși un impact și în acest sens și vă pot asigura uh, din uh, experiența mea anterioară că și practicienii folosesc uh, datele pe care le punem noi la dispoziție. Nu am înțeles uh, poate foarte bine întrebarea legată de personalizarea rezultatelor uh, științifice. Cred că ținem mai mult de FOP dar am încercat să experimentăm și cu documente unde angajații noștri pot publica nume propriu. la 14, 14 octombrie la Helsinki. Avem un uh, eveniment uh, pe formare profesională în întreaga comunitate. Uh, va fi prezentă, vom face schimb de informații, vor fi discutate proiectele comune, deci avem această interacțiune cu societatea civilă. În ceea ce privește diversitatea agențiilor, tot din experiența mea, vă pot spune că uh, Până acum n-am avut uh, o echipă atât de diversă ca până acum. Nu știu dacă e mai bine decât ar trebui să fie sau nu, nu v-aș putea spune acum. Bulgaria. În primul rând, um, o soluție nu se potrivește tuturor situațiilor. Trebuie să te pliezi pe specificul local și ce de fapt încearcă să facă acest lucru în uh, abordarea noastră consultativă cu toate țările. Dacă vreți mai multe eforturi legislative, cred că acest lucru ar trebui să se facă mai mult la nivel național decât la nivel european. Uh, un exemplu vi-l pot da, modelul din Marea Britanie cu uh, anumit uh, sistem de taxare. În ceea ce privește salariul minim și persoanele cele mai vulnerabile. Aici vreau să fiu prudent. Cred că uh, partenerii sociali trebuie să decidă acest lucru pentru fiecare piață și este nevoie de o calibrare grijulie pentru că nu vrem ca <clears throat> salariile, de pildă pentru ucenici, să fie atât de ridicate încât să angajatorii să nu mai vină cu niciun fel de oferte. Și nu în ultimul rând, care este valoarea adăugată a ELA pentru alte agenții, este poate timpuriu să spunem acest lucru. Se vorbește foarte mult de mobilitate la nivelul uh, ucenicilor, uh, faptul că poate ar trebui să existe un program similar cu Erasmus, dar aici mai intervin uh, reglementări naționale destul de restrictive. Uh, poate că putem discuta cu altă ocazie acest lucru. Mulțumesc! Ultimul Um, dintre invitații noștri, domnul Carell. Sper să câștig premiul anunțat. Cooperarea este fundamentală. Vom discuta cu celelalte agenții cum putem crea această colaborare și, așa cum știți, directorii agențiilor ne-au invitat ca observatori în Consiliul lor. Mulțumesc foarte mult! Da? Chiar ne-ați ușurat uh, misiunea acum? Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc tuturor oaspeților pentru prezență, pentru informații foarte interesante. Poate că separat vom avea ocazia să aprofundăm temele. Acum uh, vă spun uh, mulțumesc și aștept uh, cu interes și colaborarea în viitor.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 Parlamentului European și a Consiliului de modificare a regulamentului privind Fondul European de Ajustare la Globalizare. Pentru început am să dau cuvântul Comisiei din partea Direcției Generale pentru Ocupare, doamna Sucova. Bun venit alături de mine! Am și o prezentare By uh, să încep prin a vă mulțumi pentru prezență și vreau să vă ofer o sinteză a propriei comisiei care vizează modificarea regulamentului privind Fondul European de Ajutare la Globalizare pentru actuala perioadă, oferind uh, anumite posibilități de acțiune în cazul unui Brexit dur. Această propunere face parte din planul uh, um, de susținere a contracarării efectului Brexitului a Comisiei. În primul rând vreau să vă reamintesc că Fondul European de Ajustare la Globalizare a fost creat în 2007 și este o expresie a solidarității europene de susținere a lucrătorilor și a persoanelor um, independente care și-au pierdut uh, locurile de muncă datorită crizei financiare. Prin această propunere, Comisia semnalează că, în același spirit de solidaritate, susținerea europeană ar trebui să fie disponibilă pentru a atenua anumite efecte a unui Brexit dur asupra lucrătorilor și lucrătorilor independenți care vor fi afectați de această decizie politică. Scopul Fondului European de Globalizare este de a susține lucrătorii și de a continua acest susținere pentru lucrători uh, și în uh, găsirea unor noi activități. Amendarea regulamentului uh, conține o modificare la nivelul intervenției la articolul 2, aliniatul 1A, unde sfera de aplicare a intervenției se definește și acum se extinde pentru a conține și retragerea Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere. Dar criteriile de intervenție și celelalte reguli rămân aceleași. Nu modificăm numărul de redundanțe care pot declanșa intervenția. E vorba în continuare de minim 500 de oameni și nu modificăm alte prevederi. Se extinde practic uh, domeniul de aplicare uh, și la cei afectați de un Brexit dur. Nu există um, implicații bugetare pentru că plafonul anual se păstrează la 175 de milioane pe an. Iar această comisie știe foarte bine și este implicată în um, fiecare decizie unde intervine FEG pentru uh, susținere în statele membre. Am să ofer posibilitatea și uh, celor dintre dumneavoastră care doresc să formuleze întrebări. Mulțumesc foarte mult! Am să dau acum cuvântul doamnei raportor, doamna Blinkeviciute, vă rog. Mulțumesc! Aș dori să-i mulțumesc doamnei Sucova pentru explicațiile legate de propunerea comisiei. FEG a funcționat uh, din 2007 și a ajutat, i-a ajutat pe mulți lucrători care au fost disponibilizați și acest fond funcționează foarte bine. Sigur că situația se schimbă și trebuie să adaptăm și regulamentul. Și sper că până la finele anului viitor uh, vom putea decide și asupra unui regulament nou. Așa cum ați spus, uh, facem tot posibilul pentru a fi pregătiți pentru posibile efecte negative cu care se vor confrunta companiile sau uh, lucrătorii noștri în urma unui Brexit fără acord. Pentru că această amenințare este reală. Și salut această propunere a Comisiei și recomand să o adoptăm fără amendamente. Am discutat cu raportorii din umbră care s-au declarat de acord cu această abordare. Avem foarte puțin timp acest raport trebuie adoptat în plenara din octombrie și săptămâna viitoare va trebui să votăm în comisia noastră. Este o procedură legislativă comună și din câte știu, nici Consiliul nu dorește să propună amendamente și este un lucru foarte important de înțeles, pentru că și Consiliul își dă seama că trebuie modificat acest regulament până la finele lunii octombrie, adică atât Parlamentul cât și Consiliul trebuie să găsească un acord cât mai curând cu putință. Știu că raportorul din umbră al PPE, doamna Cindy Francis, are câteva propuneri legate de acest document și dânsa le va prezenta singură, însă aș dori să apelez la toată lumea să încercăm să găsim un acord astfel încât uh, documentul să poată fi votat săptămâna viitoare. Avem extrem de puțin timp. Termenul de depunere amendamentelor ar putea fi mâine, iar votul în comisie pe 2 de octombrie eu, ca raportoare, susțin propunerea comisiei și uh, vă solicit tuturor să faceți același lucru. Mulțumesc foarte mult pentru scurta introducere și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi doamna Fransen și rog pe toată lumea să fiți cât mai sintetici. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En we weten dat u graag op... Eh, op... Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că nu avem foarte mult uh, timp. În același timp, trebuie să acționăm rapid cu acest proiect. Vreau să mă alătur celor spuse de raportoare. E foarte important ca fondul de globalizare să fie adaptat și sper ca atunci când spun ceea ce îmi doresc să vorbesc în asentimentul tuturor. Sper să nu avem un Brexit fără acord. Pe de altă parte, trebuie să fim pregătiți pentru milioane de, locui, de lucrători care s-ar putea să-și piardă locul de muncă. E important să găsim un răspuns imediat la această urgență. Cei care sunt în cauză nu au nicio vină, pentru că ei n-au militat pentru un Brexit fără acord. Eu voi lupta în cadrul PPE pentru ca să fim gata la timp și nu vom înainta amendamente tocmai pentru a facilita procesul. Eu zic că dacă avem forțele unite, vom reuși să facem față viitorului tuturor, uh, pentru toți lucrătorii să găsim o soluție bună, dar trebuie să găsim o soluție, să dăm un răspuns. Trebuie să spunem și față de comisie și față de statele membre cât de important este să arătăm flexibilitate pentru ca și lucrătorii uh, din uh, IMM-uri să nu fie afectați. Avem uh, aici o situație de excepție, dar pe de altă parte multe IMM-uri o să fie foarte lovite de acest, acest eveniment. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor și mă bucur să colaborăm și pe viitor împreună cu ceilalți raportori pentru că Trebuie să facem ceva pentru lucrătorii care vor fi afectați de această problemă. Mulțumesc! Doamna Brofi acum, de la Renew și după aceea doamna Philips. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc colegilor de la comisie pentru această propunere. Vă mulțumesc pentru faptul că se poate discuta acest subiect. Eu nu-mi doresc Brexitul. Voi continua să lupt uh, pentru ca să se oprească acest Brexit. Știu însă că totuși Comisia trebuie să se pregătească pentru toate scenariile în această um, problemă. Știu că în cazul unui uh, Brexit fără acord este absolut nevoie să avem uh, o reacție și financiară și Fondul European pentru Ajustare la Globalizare ne va putea ajuta. Va trebui să demonstrăm lucrătorilor care și-au pierdut um, locul de muncă că există un fond care să-i susțină în globalizare. Acest amendament, uh, acest raport care vine din, și din partea Comisiei, este adresat mai ales celor care sunt impactați de un Brexit fără acord. Eu susțin propunerea Comisiei și sunt de acord cu decizia raportorului de a nu înainta amendamente la, acest pro, la această propunere legislativă pentru a putea urgenta procedura. Susțin și declarația din partea raportorului din umbră de la PPE pentru ca statele membre să folosească la maxim ceea ce le revine la articolul 4 în ceea ce privește cazul Brexitului, mai ales concentrându-ne aici pe IMM-uri, pentru că acestea sunt cele care vor fi cele mai afectate. Ca deputat din Marea Britanie știu că acest fond nu va fi disponibil pentru lucrătorii din Marea Britanie după Brexit în cazul în care este fără acord. Dar sper ca orice cetățean din Anglia care lucrează în UE și care își pierde locul de muncă din cauza unui Brexit fără acord să poată să beneficieze de acest fond. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Philips, acum de la Vers și după aceea doamna Lisi. Mulțumesc pentru propunerea Comisiei. Grupul Verzilor ELA susține o procedură urgentă pentru ca să poată fi adoptată până la sfârșitul lui octombrie. Nu vom înainta niciun amendament la propunerea Comisiei de aceea. Considerăm că fondul de ajustare este instrumentul cel mai potrivit pe care trebuie să-l folosim în cazul acesta și la fel cum au zis-o și alți colegi înainte, sper ca să nu se ajungă la Brexit și cu, acel, și cu atât mai puțin să nu se ajungă la un Brexit fără acord. Ca să fim uh, foarte corecți, trebuie să menționăm și um, sentința de astăzi a Curții uh, Britanice în care s-a spus că decizia premierului Johnson de a suspenda Parlamentul este ilegală. Chiar și așa, eu zic că trebuie să fim gata pentru orice situație și trebuie să prevenim toate posibilitățile. Ideea unei ieșiri fără acord, dacă e să ne uităm la regulament, vom putea constata că nu numai globalizarea, ci și alte evenimente pot duc, duce la nevoia unei restructurări. Avem nevoie de un plan de tranziție justă și un, uh, un acord verde care să poată să intervină și în acest caz, în cazul lucrătorilor impactați. Fondul acesta are numele de ajustare la globalizare, dar de fapt nu mai face față la provocările cu care se confruntă lucrătorii de astăzi. Mulțumesc, doamna Lizi, pentru idei și după aceea doamna Shedlock. Mulțumesc, doamne, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi. Fondul European de Ajustare la Globalizare rămâne un instrument uh, din punct de vedere ideologic foarte controversat. Prin el, Uniunea Europeană încearcă să se despele pe conștiință în ceea ce privește dezastrele economice și sociale de care ea este responsabilă responsabilitatea instituțiilor europene în relația pe care, în, în raportul pe care l-am citit astăzi, nu este de neglijat, pentru că Uniunea Europeană nu este capabilă să, să gestioneze situația complicată pe care o creează ieșirea Marii Britanii din UE. În cazul unui nou deal, în continuare nu se știe exact ce se întâmplă. Ceea ce este cert este însă că Marea Britanie, că Brexitul va avea un impact asupra ocupării și asupra afacerilor sociale. Iar tema noastră este exact să susținem uh, lucrătorii care vor fi loviți de un Brexit fără acord, dacă va avea loc acest Brexit. Carierele acestora sunt deja amenințate de digitalizare, de automatizare, dar și de robotizare. Și, în general, sunt amenințate și de puterea tehnologiei de astăzi. De fapt, trebuie să gestionăm cu atenție șomajul care este creat de era tehnologică și trebuie să avem grijă ca tehnologiile alea să fie o sursă de noi uh, meserii, de noi uh, competențe. După toate acestea, trebuie să ne uităm la rezultatul uh, rezultatele publicate de curând și vedem că nu putem să fim foarte satisfăcuți de impactul fondului. Comisia Europeană a propus mai multe revizuiri ale acestui fond, printre care și o creștere a bugetului său și o diminuare a pragului de admisibilitate pentru aplicarea sa. Astfel se va putea afronta o panoplie mai largă de efecte negative ale globalizării și ale tranziției tehnologice. În ceea ce privește mm, subiectul reuniunii de astăzi, introducerea clauzei care specifică că Fondul European de Ajustare la Globalizare va putea să fie mobilizat în cazul unui Brexit fără acord este foarte bun, dar trebuie să se respecte criteriile. Este previzibil să ne gândim că efectele ieșirii Marii Britanii vor fi foarte clare pe piața muncii. Vor avea un impact direct aceste consecințe pe anumite regiuni și pe anumite sectoare economice mai mult decât altele. Delegația Lega, ID, va face tot posibilul pentru ca să nu se piardă niciun uh, loc de muncă pe teritoriul italian după Brexit și vom face acest lucru printr-un control uh, constant al situațiilor de risc pentru ca să putem garanta punerea în aplicare a unor măsuri preventive pe piața muncii prin uh, introducerea unor măsuri de ocupare, mai ales în acele regiuni care sunt foarte afectate. În concluzie, delegația noastră a susținut și susține în continuare intervențiile acestui Fond uh, European de Ajustare la Globalizare, în, pentru că consideră că acest fond este o compensare parțială pentru cetățenii noștri și pentru lucrătorii noștri. Din acest motiv, noi vom uh, considera anumite amendamente care vor introduce o clauză pe care specifică că fondul de ajustare la globalizare va putea să fie mobilizat chiar și în cazul unui Brexit fără acord. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat acest timp în plus. Am primit un mesaj de la interpreți în care vă rugau să vorbiți puțin mai rar. Știu că eu sunt cei care, eu, care face presiune, dar uh, vă rugăm să nu vorbiți așa de rapid. Acum, doamna Șidlo din partea ECR și după aceea doamna Cusmal. Mulțumesc, doamnă președinte. Fondul European pentru Ajustarea la Globalizare este un fond care nu a fost creat pentru marile întreprinderi, ci pentru lucrătorii din uh, cele care sunt afectate din acele întreprinderi. Brexitul are consecințe nu numai pe cei care lucrează pe insulă, ci și pe cei care lucrează pe continentul UE. Eu nu sunt numai deputată în Parlamentul European, pentru că am fost și premier uh, în uh, Polonia în ultimii ani, iar în, mm, am avut ocazia să discut cu concetățenii mei care lucrează și trăiesc în Marea Britanie. De trei ani, acești cetățeni sunt îngrijorați și tot pun întrebări despre felul în care se va um, va avea consecințe Brexitul pe viața lor. E clar că ei nu știu încă ce scenarii să aștepte și ceea ce vreau să spun în calitate de reprezentante CR este că eu susțin acest proiect, dar aș dori totuși să cer o extindere a fondului pentru situații în care există consecințe negative ale Brexitului și pe un Brexit și în cazul unui Brexit cu acord. Pentru că și în acel caz e nevoie de asigurări pentru lucrătorii din statele membre și eu cred că s-ar putea ajunge la probleme. În ultima vreme, în ultimii ani, Fondul European de Ajustare a fost aplicat uh, pe 150.000 de, lucră, de lucrători din UE, iar uh, eu cred că în ceea ce privește Brexitul mai se poate ajunge la un acord și putem să mai uh, atenuăm uh, efectele, dar mandatul nostru ne obligă să îi protejăm pe cetățeni și de efectele negative la toate posibilele scenarii care pot apărea aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum din partea GUE, domnul Guzmal, dar nu-l văd în sală. Domnul Patton, Leonard și Bedrene doresc să ia cuvântul. Domnul Patton. Um, I, I think I'm starting to get the hang of eu deja, eu cred că mie deja mi se apleacă un pic aici. Se spune că Uniunea Europeană este un lider în domeniul uh, global, uh, în domeniul mediului, dar o să cheltuiască foarte mulți bani pentru ca să poată eurocrații să zboare. Se mai spune și că Uniunea Europeană nu este responsabilă de un Brexit fără acord, dar rezoluția pe care dumneavoastră ați votat-o săptămâna trecută la Strasburg care insista pe backstop-ul irlandez, de fapt asta face. Uniunea Europeană dorește să folosească acum mai multe fonduri din statele membre, incluzând ale Marii Britanii, pentru ca să se apere de nou deal. Dar aceasta cum sună? Nu este corect, este injust chiar. Pentru că se țintesc organizații mai ample care Uh, de fapt nu ajută cu nimic IMM-urile, uh, independenții, care de fapt sunt scheletul economiei. Nu este eficient ce facem aici. Nu se poate evalua dacă lucrătorii care primesc uh, banii din acest fond vor găsi mai repede un loc de muncă decât cei care n-au primit. Multe state membre au votat repetat împotriva acestui fond, spunând că nu aduce beneficii și că nu este, de fapt, valoros, nu, s-a fă, nu este de fapt o valoare adăugată la nivel european. Eu consider că acest fond a fost construit pentru a avea un răspuns la globalizare și schimbări majore economice. Nu cred că aceste situații sunt, uh, se întâlnesc acum, nu cred că Uniunea Europeană poate să pretindă că Brexitul se compară cu evenimentele din 2008 de la crashul financiar, de la criză. Este o folosire abuzivă, se folosesc, membre, uh, se folosesc fondurile statelor membre pentru a putea combate o situație de criză creată de Uniune. Now, Mr. Lenners. Domnul Lenners. Um, Brexit. Mulțumesc, doamnă președinte. Brexitul este o idee foarte proastă. Nu avem decât pierzători și pe partea aceasta și pe cealaltă a canalului mânecii. Un Brexit fără acord este ce avem mai rău. Nu avem decât pierzători, după cum ziceam. Iar vor, antevorbitorul meu vorbea despre criza financiară și spunea că nu se poate compara cu situația de atunci, dar totuși tot 2 milioane de locuri de muncă s-au pierdut uh, atunci să le explicați uh, totuși alegătorilor de ce nu seamănă. Eu cred că lucrători în ordinul milioanelor vor fi în aceeași situație, vor fi victimele acestei uh, decizii irresponsabile din partea guvernului britanic care a vrut să facă pași spre populiști și spre fanii Brexitului. Guvernul lui a fost mai important să se aprietenească cu ei decât să țină cont de cetățenii săi. Mă bucur foarte mult de sentința din această dimineață din Anglia și sper să facem totul însă și să prevenim cei mai rău. Mulțumesc! Doamna Vedran, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene, doamnei raportor pentru activitatea sa, dar și raportorilor din umbră. Suntem cu toții de acord, cred că propunerea aceasta a Uniunii Europene, a Comisiei, este fundamentală și că trebuie să fie adoptată cât de repede. Acest text este dovada că Uniunea Europeană se prepară, se pregătește pentru toate situațiile și anticipează consecințele Brexitului. Fondul European de Ajustare la Globalizare va putea, încă de la începutul anului 2020, să aducă un ajutor uh, victimelor restructurărilor în întreprinderi dacă se va ajunge la un Brexit și anume la unul fără acord. Acest no deal ar fi o schimbare majoră în relațiile comerciale ale Uniunii Europene și în structura pieței uh, comune interne. Există consecințe clare pe modelele comerciale, pe creștere și pe ocupare. Pe termen scurt, constatăm că mondializarea, globalizarea nu mai este singurul factor de ajustare a economiei și că retragerea Marii Britanii fără acord, pe care o regret, ar putea să aibă consecințe mult mai grave pe ocupare și pe teritoriile noastre. În Franța și mai ales în Bretania, de unde vin eu, sunt multe întreprinderi și foarte mulți lucrători care ar avea de suferit consecințe și deci este urgent și mulțumesc colegilor că au spus-o ca acest uh, raport să poate să fie adoptat cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul doamnei raportor, astfel încât să puteți reacționa la discuție. Vă rog! Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnă președinte! Vă mulțumesc. Într-adevăr, avem foarte puțin timp și trebuie să fim uniți în acest demers. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care și-au prezentat opiniile și părerile aici. Aceasta ne arată că trebuie cu toții să susținem propunerea Comisiei. După cum am spus, și Consiliul o susține. Trebuie să găsim o soluție cât se poate de expeditivă Aș vrea să mai adaug ceva foarte scurt. Vom avea un nou regulament la sfârșitul anului viitor, astfel încât să avem o legiferare mai bună și posibilitate mai bună de a ne susține lucrătorii. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, spune președinta, iar acum o reacție scurtă din partea comisiei, vă rog. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, deputaților pentru faptul că au sprijinit propunerea comisiei și vom uh, discuta despre regulamentul